Good morning, ladies and gentlemen. Can we adopt the agenda, please? Um, there are no uh, new announcements other than the meeting is web streamed live and the papers are all available on. Bună dimineața, dați colegi. După cum știți, uh, aplicația e-meeting vă stă la dispoziție pe site. Voi începe cu primul punct de pe ordinea de zi. Este un schimb de opinii cu privire la raportul din proprie inițiativă referitor la strategia pentru piața unică. O voi ruga pe doamna Lara Comi să înceapă. Mulțumesc. Grazie Presidente, buongiorno anche a lei e a tutti i colleghi. Oggi effettivamente... Într-adevăr, astăzi discutăm uh, sau începem discuția pro, prin noastre proceduri parlamentare, acest schimb de vederi. Foarte important. M-am întâlnit deja cu doamna comisar Biancovska am discutat acest lucru. Ea ne-a prezentat aici uh, strategia respectivă calendarul lucrărilor mai la început și apoi uh, subiectul propriu-zis pe 25 ianuarie. Proiectul de raport va fi prezentat uh, în raport pe 27 ianuarie. O audiere organizată de PP, sfârșitul lui februarie, o altă audiere organizată de Comisia IMCO pe 25 februarie, data limită pentru depunerea amendamentelor, martie-aprilie. Evaluăm e, amendamentele, poate amendamente de compromis și apoi adoptare în comisie pe 21 aprilie și plenara în mai. Acesta este calendarul pe care merg, deoarece este un calendar strâns, pe de altă parte trebuie să folosim la maxim timpul care ne revine pentru a avea un schimb de vedere cât mai fructuos. Acum, pe fond, desăvârșirea pieței unice a fost întotdeauna unul dintre punctele cheie Uh, sau importante subiecte de la comisia noastră, dar și comisia Juncker care a pus mare accent pe acest subiect. Uh, sunt multe lucruri care trebuie să fie încă implementate. Și atunci e vorba de măsuri uh, prin inovare care să consolideze competitivitatea întreprinderilor, mai ales IMM-urilor. Aceasta a fost accentul, precum crearea sau luarea în cont a unor noi realități economice noi evoluții. Comisia dă și acestor uh, noi măsuri, fonduri speciale ad hoc și reindustrializarea Europei pentru a crea noi locuri de muncă în Europa, mai ales având în vedere că șomajul în rândul tinerilor este deosebit de mare astăzi în Europa. A trebuit să vedem ce să facem, într-adevăr, pentru IMM-uri și pentru startup-urile inovatoare. Dar nu trebuie noi să uh, amestecăm lucrurile aici. În primul rând, diversitatea regimurilor fiscale naționale. Este vorba de o barieră pe piața noastră unică. Ă, întreprinderile noastre au mari probleme când încearcă să se stabilească într-un stat membru în altul și noi avem datoria și chiar obligația de a încerca să armonizăm aceste regimuri fiscale. Sunt conștientă pe deplin că dacă nu avem uniune politică și nu avem uniune fiscală, lucrurile se complică, însă un prim pas este totuși posibil Putem să facem așadar, de pildă, o taxă unică, un impozit unic uh, în sectorul e-comerțului, comerțul electronic, care ar putea să fie un prim, un prim pas, e de competența noastră IMCO și apoi să urmeze și altele. Apoi, trebuie să facem mai multe pentru a îmbunătăți accesul la creditare pentru IMM-uri, să fie mai simple uh, procedurile și așa mai departe și întreprinzătorii sau autodeprinzătorii să fie favorizați. Am văzut că pentru startup-uri și pentru IMM-uri trebuie ca lucrurile să se coordoneze mai bine, să se creeze un sistem de comunicare și între aceste entități, pentru că uh, fiecare deocamdată o ia pe calea proprie. E vorba aici de o mai bună reglementare care vizează tocmai legislația noastră în acest moment să uh, adoptăm directive care deseori sunt utile, dar nu sunt puse în aplicare în statele membre, nu sunt implementate și de asemenea probleme legate de legitațiile publice care au mari consecințe pe plan național. Și iată, în această comisie, încă din mandatul trecut, am încercat să rezolvăm marea problemă a întârzierii plăte, plătirii facturilor. Nu putem să ne permitem să se întâmple asta și să se piargă credite foarte utile. Și atunci trebuie ca statele membre să fie orientate pentru a se ști ce despăgubiri se poate să perceapă. Uh, statul membru, imediat când e vorba de uh, a percepe bani de la firme, o face, dar pentru a despăgubi aceste firme prejudiciate nu este așa de rapid. Deci aici trebuie să ne concentrăm. Ceea ce privește directiva servicii, e vorba de o directivă deosebit de importantă care nu se bucură de armonizarea serviciilor în toate statele membre, știm bine, și asta a dus la probleme. Și atunci, tot pentru a ajuta IMM-urile, trebuie și aici să facem ceva, să ne gândim, să facem o analiză, să știm ce a mers și ce nu a mers. Este bine ca împreună cu doamna comisar să se facă acel service passport, pașaport pentru servicii, documente, autorizații, certificate pentru toată lumea în același mod egal, oriunde funcționează în orice stat membru. De asemenea, economia împărtășită, sharing economy, economia circulară, toate acestea pentru ocupare și creștere. Trebuie de asemenea să identificăm acele elemente uh, importante din sectoarele cheie, să ne concentrăm și să nu ne dispersăm. Uh, în ceea ce privește această temă a normelor, standardelor. Eu m-am preocupat de asta mandatul trecut. Nu se poate să ai o piață unică fără norme și standarde omogene, inclusiv în perspectiva negocierilor cu TTIP-ul. Împreună cu partenerii americani tot invocăm standardele noastre europene, dar noi acasă nu le-am implementat. Brevetul unic foarte, foarte important, însă, bineînțeles că trebuie ca el să fie un pic mai accesibil pentru IMM-uri, mai puțin costisitor. Supravegherea piețelor, am spus de mai multe ori, mai ales uh, scandalul Volkswagen, trebuie neapărat să deblocăm ceea ce se blochează în Consiliu de ceva vreme încoace, din păcate, și trebuie să rezolvăm și problema acelui made in marca europeană. Nu se poate că articolul 7 de la directiva supravegherea pieței să blocheze totul, tot dosarul. Și cât privește articolul 7, vreau să spun că statele membre trebuie să neapărat să se uh, apuce de treabă, pentru că Parlamentul și-a făcut treaba, a votat de mai multe ori pentru Made in, Made in Europe, dar nu s-a făcut nimic. Și apoi uh, închei, îmi pare rău, poate că am mers prea repede, însă sunt atâtea subiecte de abordat. Uh, și vreau neapărat să am părerea dumneavoastră. În ceea ce privește eh, discriminarea în rândul consumatorilor, eh, și asta este foarte important. Avem mari probleme, prețuri diferite, eh, probleme birocratice între diverse statele membre. Toate aceste lucruri împiedică competitivitatea pe piața unică. Și atunci trebuie să fie o competitivitate între Europa și alte continente și nu o concurență aici în Europa. De aceea trebuie ca să fim foarte uh, atenți la acel geoblocking, blocarea geografică și asta trebuie să fie foarte atent analizată. Nu intru în detalii pentru că raportorii din umbră știu care este textul comisiei, l-au parcurs și în acest sens vreau să aud ce cred și aceștia. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Marlene Mitzi. Thank you very much. I think this is one of the reports which... Mulțumesc. Cred că e vorba de unul dintre acele rapoarte deosebit de importante din simplu motiv că atinge toate sectoarele, toate firmele și prin ricoșeu pe toți consumatorii, deci un efect uh, în toată economia. Piața unică se bazează pe ajustări constante și pe e, uh, soluții la e, uh, provocări actuale și e, viitoare. De aceea e, salut inițiativa Comisiei. Însă, integrarea europeană nu este ceva de la sine înțeles, deoarece criza financiară afectează de multe firme și bugete și creșterea economică și deci afectează pe toți, pe toți cetățenii. Din păcate, multe țări, așa cum se știe, avem o creștere, o recrudescență a populismului și a sentimentelor anti-europene a protecționismului, uh, a oameni care sunt împotriva pieței unice. Cu asta ne confruntăm. Mai mult decât atât, statele membre trebuie să se confrunte și se confruntă cu cea mai mare criză a migrației din istorie, iar chiar Schengen este pus sub semnul întrebării astăzi. Proiectul Schengen este totuși acel proiect care înlesnește foarte mult funcționarea pieței comune. Iată o situație periculoasă astăzi în Europa care poate să ducă la dezintegrarea nu numai a pieței unice, dar și a proiectului Europa. Piața unică are potențialul de a fi unul dintre acele catalizatoare deosebite pentru economie și să consolideze proiectul european și să aducă la o mai mare integrare. De aceea mă bucur că Comisia are această strategie astăzi cu un titlu foarte bun o piață unică mai aprofundată, mai echitabilă. Mi se pare că sunt multe elemente bune în acest titlu, însă sunt puțin dezamăgită pentru că nivelul de ambiție și de voință politică nu prea pare să uh, afecteze evoluția pieței unice. Astăzi trebuie să fim atenți. Propunerea Comisiei leagă piața unică de perspectivele economice. Însă, pentru a readuce speranța și încrederea în proiectul european în ansamblul său, avem nevoie de o piață unică care să aducă nu numai creștere economică, dar și crearea de locuri de muncă, protecția consumatorilor, uh, garanții ce privește uh, viața socială și în ceea ce privește mediul conjurător. Trebuie să avem un echilibru între securitate și drepturi fundamentale Uh, și să ne asigurăm că uh, toți, uh, toate interesele cetățenilor sunt luate în considerare pe piața unică. Și atunci această piață unică, mai aprofundată, mai echitabilă, trebuie să fie o adevărată piață unică pentru locuri de muncă, pentru oportunități, pentru creștere și pentru o viață mai bună pentru toți cetățenii. Un alt aspect. Ceea ce lipsește în această legislație este o punere în aplicare adecvată. Statele membre nu transpun și nu aplică și nici nu se asigură că piața unică, legislația respectivă este aplicată așa cum trebuie. Există o lipsă de armonizare între statele membre care duce la diverse dezavantaje și probleme exact uh, împotriva cetățenilor și consumatorilor noștri. Exact asta trebuie să evităm. Trebuie să ne asigurăm că piața unică funcționează așa cum trebuie, noi asta ne dorim, dar de fapt lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Foarte multe obstacole pot fi eliminate numai și numai dacă legislația actuală este cu adevărat implementată și dacă legislația privind uh, concurența europeană se aplică așa cum trebuie și numai asta duce la o concurență liberă și uh, loială. Când vorbim despre geo-blocking. <laughs> și directiva privind discriminarea consumatorilor. Trebuie spus că aici avem uh, diverse directive actuale legate de drepturile consumatorilor, de comerțul electronic și așa mai departe. Deci avem legislație, însă ea nu este într-adevăr aplicată așa cum trebuie în statele membre. Sper ca Comisia Europeană și strategia sa să fie mai ambițioase, să aducă o viziune mai clară asupra viitorului și să aducă chiar și uh, rezultate tangibile față de Single Market Act 1 uh, și 2 și să se apropie și de obiectivele tangibile din strategia 2020 trebuie să se pună mai mult accent pe aplicarea efectivă a legislației um, existente și voi coopera cu uh, raportoarea pentru a avea împreună un raport deosebit de valoros. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Dalton. Uh, spune domnul Dalton, uh, piața unică este un mare succes Uh, am plecat de departe, însă nu este așa un succes răsunător atunci când mă gândesc la piața unică. Eu mă gândesc deseori la IMM-uri, pentru că companiile mari, ele știu cum să se strecoare printre diferitele chichițe uh, și obstacole și multe IMM-uri însă nu pot să facă față și renunță înainte chiar să se lanseze și de aceea îmi place că doamna raportor se concentrează pe IMM-uri. Însă o piață unică adevărată trebuie să presupună și oportunități și concurență pentru toate firmele în sprijinul tuturor consumatorilor și exact aici trebuie să ne concentrăm. Serviciile reprezintă 1000 de, 3 de miliarde în fiecare an pe, aici, pe asta trebuie să ne concentrăm și știm foarte bine că sunt state membre care astăzi au probleme bugetare, ar putea să fie o mare oportunitate aici. Deci încurajăm Comisia și de asemenea uh, avem și o propunere legată de internet uh, și de înregistrarea firmelor. Uh, în ziua de azi trebuie ca lucrurile să fie modernizate. Nu trebuie să ne fie teamă nici de falimentul startup-urilor. Antreprenorii învață din asta și dacă nu învață din aceste eșecuri cum o să se pregătească pentru viitor. În ceea ce privește acel pașaport pentru servicii, cred că este un mare uh, potențial pentru a, face, pentru a profita de mâna de lucru calificată acolo unde este nevoie de ea în orice parte a Europei. În ce privește economia colaborativă, sharing economy, trebuie să fim foarte atenți aici, pentru că dacă uh, Uh, legiferăm pe plan european, european s-ar putea să sufocăm creșterea și știm că avem de-a face cu un sector deosebit de dinamic astăzi în economie. Trebuie să avem linii orientative europene, da, dar poate nu legislația europeană ar putea să fie prea restrictivă și multe dintre problemele juridice care apar sunt de natură locală, regională, națională, deci trebuie să fim puțin mai flexibili. În ceea ce privește implementarea, punerea în aplicare, sunt de acord cu doamna raportor pe deplin. Cred că nu are sens să ai legislație dacă ea nu este și respectată, iar Comisia trebuie să fie mai proactivă și să lucreze în mod mai constructiv cu statele membre pentru a acoperi lecunele încă prezente pe piața internă și înainte de a merge pe parea legală și juridică trebuie să facă lucrurile în amonte. În ceea ce privește întârzierea plăților, Cred că este un subiect deosebit care trebuie să fie semnalat. O mare problemă pentru multe IMM-uri. Trebuie să spun că și instituțiile europene nu stau deloc bine la acest capitol uh, și nici ei nu-și plătesc contractorii așa cum trebuie. Deci să nu uitați că asta este o problemă care apare și în sectorul public, nu numai în cel privat. Pentru mine, piața internă trebuie să fie aprofundată și așa mai departe, dar există o concurență între statele membre. Ea trebuie să existe pentru ca statele membre să poată să-și prezinte oferte cât mai atractive pentru a atrage firme și întreprinderi. Și atunci, nu știu dacă armonizarea TVA-ului în sectorul comerțului electronic trebuie să fie neapărat realizată, e, să fim atenți, este foarte periculos să încep să uh, faci taxe și impozite europene și să le impui companiilor și consumatorilor peste în Europa, însă mai o chestiune, de exemplu, comerțul electronic. Aici suntem pe cale de a discrimina pe furnizorii acelor servicii, fie că sunt electronice sau normale, și să le impunem un TVA mai mare celor cu comerț electronic. Trebuie să fim foarte atenți și să fim, de asemenea, conștienți că foarte multe companii funcționează și online și offline. Depinde, de pildă Facebook și Google, noi ne gândim că ei sunt de fapt companii pe internet, dar ei de fapt sunt bazați ca și publicitate pe modelul tradițional offline din economia reală. Și deci trebuie să fim foarte atenți în acest sens. Ceea ce privește blocarea geografică, geoblocking, știu că portabilitatea datelor este foarte importantă și salut uh, propunerile comisiei din această săptămână, însă va trebui să fim foarte atenți, pentru că, bineînțeles, nu dorim să subminăm um, modelele de business existente în acest domeniu. Portabilitatea este importantă. Da, acestea sunt primele mele comentarii și salut multe dintre observațiile doamne raportor și cred că o să uh, lucrăm foarte bine împreună. Mulțumesc! Thank you very much. So for the GUE... Mulțumesc! <coughs> Uh, doamna Super din partea GUE, care nu e aici. Și din partea am uitat, urmează ALDE, se scuză doamna președinte. E cineva de la ALDE? Antanas Goga? Nu. Iulia Reda. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim raportoarei că ne-a dat uh, o uh, privire de ansamblu asupra considerațiilor preliminare. Abia aștept să citesc proiectul de raport. Cred că strategia pentru piața unică este binevenită obiectivul Uh, că piața unică trebuie să fie mai uh, echitabilă. Este important acest lucru pentru acceptarea pieței unice, pentru consumatori. Ei trebuie să vadă beneficiile pieței interne, să nu aibă impresia că e doar pentru companii uh, și pentru capitaluri. Este și pentru ei această piață unică, pot să beneficieze foarte mult de pe urma ei. Cred că discriminarea pe baza domiciliului sau naționalității este o chestiune cheie care trebuie să fie abordată. Trebuie să includem aici și geoblocarea, dar nu doar asta. Firește, există cazuri în care există geoblocking din cauza, unor, din cauza unor cerințe legislative sau din, cau, din cauza lipsei stimulentelor, o companie pur și simplu nu se uh, conformează regimului TVA online, poate că nu vor să vândă uh, dincolo de granițele țările lor, dar există geoblocare și pentru că companiile uneori uh, uh profită de o piață segmentată. Deci, aici este foarte binevenită uh, intenția de a include și uh, aplicarea legii și și partea legislativă în această strategie. De asemenea, pachetul pentru uh, economia circulară este din nou pe tapet, lucru foarte bun. Atunci când a fost retras prima dată, am avut impresia de la domnul Timmermans că motivul Comisiei a fost că s-a dorit un pachet mult mai ambițios decât cel prezentat inițial și uh, asta nu am văzut încă. Cu siguranță Parlamentul ar trebui să facă ceva în acest sens. În ceea ce privește economia colaborativă, cred că e foarte important să diferențiem lucrurile. Cred că și la negocieri pentru, la negocierile pentru raportul pentru piața digitală am discutat aceste lucruri. Uh, nu orice afacere din uh, economia colaborativă, nu orice platformă uh, trebuie tratată la fel. Poate că ar trebui să ne uităm la probleme specifice care țin efectiv de economia colaborativă. De exemplu, efectele pe piață um, și concurența, pentru că această economie colaborativă este o economie de scară și trebuie să lucrăm la principiile interoperabilității pentru a ne asigura că mm, nu e așa, consumatorii nu sunt blocați într-un anumit sector și pot uh, nu sunt blocați cu un anumit uh, furnizor și pot să aleagă și să se miște liber între operatori. În același timp, cred că trebuie să uh, analizăm și situația companiilor care lucrează separat în diferite sectoare. De asemenea, comunicarea Comisiei cu privire la bunele practici în uh, comerțul cu amănuntul este binevenită și cea legată de supravegherea pieței. Avem câteva motive de, uh, de îngrijorare cu privire la uh, cadrul pentru proprietate intelectuală. Există câteva elemente importante aici. cred că este, un, este rezonabil să urmăm abordarea follow the money, urmăriți banii, nu cred că trebuie să fie urmăriți um, uh, oamenii individual, cred că trebuie să urmărești ruta banilor, să vezi unde se face contrafacerea, unde se uh, comit uh, încălcările. Oricum, contrafacerea și bunurile care încalcă uh, legislația nu sunt unul și același lucru. Uh, de exemplu, a un um, medicament generic, acesta poate să reprezinte o încălcare a legislației pentru drepturile, uh, asta pentru drepturile de proprietate intelectuală, poate să fie o, înfrângere, o încălcare într-o anumită țară, dar nu în alta și acest lucru trebuie să fie uh, luat în considerare în uh, cadrul pentru uh, drepturile de proprietate intelectuală. Trebuie să vedem dacă produsul respectiv este o amenințare la adresa siguranței sau la adresa sănătății publice. Uh, de aceea lucrurile trebuie tratate diferențiat. Atunci când vorbim despre intermediar, trebuie să ne asigurăm că uh, se fac toate demersurile posibile. Nici o companie nu trebuie să facă pe uh, polițistul sau pe tribunalul. În ceea ce privește brevetele, aici există loc de îmbunătățiri în anumite domenii. Parlamentul a respins foarte clar acum câțiva ani ideea patentării uh, programelor de software dar au existat câteva evoluții în sistemul de brevetare din Europa care sunt cel puțin asemănătoare uh, cu, cea, cu un proces de, de patentare a software-ului, de aceea trebuie să abordăm această pro- problemă. Există o, re, o revi, trebuie, este nevoie de o revizuire în ceea ce privește propunerea uh, Comisiei privind notificarea noi uh, dorim să sprijinim uh, libera circulație a serviciilor, dar este important ca uh, regulile care se aplică sunt cele din țara de destinație. Am discutat foarte mult pe marginea acestui subiect la directiva pentru servicii și nu dorim să redeschidem acest subiect. În ceea ce privește regulamentul privind recunoașterea reciprocă, eu cred că trebuie ca autoritățile să-și poată face în continuare treaba și să verifice conformitatea produselor cu legislația. Acestea sunt prioritățile grupului meu și cred că putem avea un pachet care să aducă o piață mai echitabilă, o piață unică mai echitabilă pentru toată lumea, companii și consumatori. Mulțumesc, Julia. Urmează domnul Zullo. And then, sorry, and then Mylene Și apoi uh, doamna Troscinski. Și apoi voi da cuvântul colegilor care se anunță. Everyone who's on my list and if you haven't signaled, please do so. Uh, Shenfield, Shaldemosa, Dante. Okay. Um, Anna corazza uh, Doamna bild întâi. Mulțumesc. Sunt de acord, de acord cu colegii care au sprijinit și salutat strategia pentru piața unică. Dați-mi voie să spun că mă bucur foarte mult că uh, munca aceasta a comisiei noastre uh, și prioritățile stabilite de noi au fost incluse. Dar, pe de altă parte, este și frustrant că nu se întâmplă mare lucru în statele membre. Și sper că această strategie va fi o ocazie ca Parlamentul și Comisia să lucreze împreună pentru ca statele membre să răspundă pentru faptul că uh, fac rău concurențe, pentru că fac rău uh, uh, locurilor de muncă Acum uh, banii contribuabililor uh, nu mai sunt o resursă foarte bună, trebuie să ne revenim după criză în continuare și trebuie să oferim locuri de muncă cetățenilor noștri și refugiaților pe care îi uh, primim în Europa. Dacă nu ne folosim de potențialul pieței unice pentru a nu mai avea fragmentare, pentru a nu mai avea granițe în calea circulației, și pentru a nu mai avea uh, poveri administrative care afectează piața internă, dacă nu facem toate aceste lucruri, atunci nu vom reuși. Eu sunt de acord cu uh, propunerea comisiei, dar eu aș fi fost mai ambițioasă, pentru că noi am cerut aceste lucruri de ani de zile și nu cred că e suficient ce dorește comisia. Mă bucur foarte mult că se vorbește despre executare, despre o mai bună aplicare a legilor, uh, despre suprareglementare, uh, este foarte bună evidențierea importanței serviciilor. Um, în uh, directiva pentru servicii este foarte bine că se dorește uh, lărgirea procedurii de notificare, se vorbește despre geoblocare, lucru foarte bun. Mă refer aici la uh, portabilitate și geoblocare din comunicarea Comisiei de ieri. Uh, Politica de zero toleranță e foarte bună, e bine că cei de la Comisie sunt de acord cu noi că trebuie să se schimbe mentalitatea în statele membre, nu cred că trebuie analizat nimic aici, cred că e doar o chestiune de a uh, fi curajos în ceea ce privește procedurile de încălcare a obligațiilor. A fost inclus pentru prima dată uh, sectorul uh, în detai, lucru care este foarte bun și putem să ne mândrim că această comisie a pus problema pe tapet. E o parte pe care eu o susțin foarte mult. În ceea ce privește uh, măsurile privind uh, libera stabilire, alegerea sediului, adică um, aici trebuie să mai discutăm lucrurile, este vorba despre o comunicare generală din partea Comisiei, dar eu sper că uh, va fi amplificată puțin partea asta. În ceea ce privește economia colaborativă, aici eu susțin foarte mult ce a spus domnul Dalton. Este foarte important uh, să țină cont Comisia de acest sector aflat în ascensiune în Europa dar să nu se grăbească să suprareglementeze, pentru că este un sector care are nevoie de o atenție sporită înainte să se facă ceva la nivel de reglementare, la nivel european, pe deasupra. E nevoie de clarificări în ceea ce privește pașaportul pentru servicii, noul instrument pentru informații, uh, pentru uh, piață. Nu știu foarte bine ce înseamnă aceste lucruri. Nu în ultimul rând, aș dori să mă uh, refer nu atât la piața digitală, e bine că e o prioritate, dar vom vorbi despre ea separat. Vreau să mă refer la libera circulație a datelor, este la fel de uh, importantă în vremurile noastre ca și celelalte principii fundamentale. Aș dori să mai adaug ceva care nu este în această comunicare, dar pentru mine este foarte important pentru piața unică uh, și îmi pare rău că nu se discută mai mult în Parlament despre ea. E vorba despre regulamentul pentru protecția datelor. Aceasta uh, este tratat mai mult la Libe și nu la noi, din păcate. Este foarte important ca certitudinea juridică să avanseze cât mai repede. Să sperăm că până la sfârșitul anului. Și de asemenea, mă, doresc să mă refer aici și la Safe Harbor. Acordurile Safe Harbor afectează toate companiile care exportă din Europa, care exportă în Europa și um, documentul Comisiei din 6 noiembrie nu este suficient pentru a aborda aceste, uh, pentru a rezolva uh, uh, efectele tulburătoare pe care le-a avut uh, hotărârea curții în economia europeană. De asemenea, trebuie să comunicăm mai bine efectele benefice ale, uh, ale pieței unice pentru economie. Există instrumente care sunt uh, necunoscute de către cetățeni și nici de către, nu sunt cunoscute foarte bine nici de către companii. Eu îi mulțumesc doamnei Lara Comi pentru un început foarte bun cu raportul său. Mulțumesc! Thank you, Adam Shenfield. Președinta, domnul Shenfield. Seinfeld, cer scuze. Din nefericire, lunile de iarnă nu se arată foarte roz. Chiar mi se pare că sunt deprimante, dar Nici aceste documente nu mi se par prea optimiste. Mi se pare că nu se face destul. Nu se vorbește foarte mult despre uh, principiile fundamentale, despre funcționarea eficace a pieței unice. După părerea mea, virusul care a infectat piața unică este suprareglementarea și protecționismul. faptul că avem din ce în ce mai multe reglementări și acestea sunt uh, extrem de detaliate, nu ajută cu nimic. Arată ca niște instrucțiuni. Ce facem noi nu e lege, pur și simplu dăm manuale de instrucțiuni. Lucru care nu face decât să pună obstacole în calea companiilor mari și mici. În plus, trebuie să ne confruntăm și cu protecționismul la nivel național. Fiecare stat membru este vinovat, se face vinovat de protecționism, dar unele se pricep mai bine decât altele. Și acest protecționism se pune în aplicare la două nivele. Două niveluri, formal și informal. Există tot felul de regulamente, de reglementări interne care împiedică funcționarea companiilor străine într-un stat membru, indiferent de faptul că aceste companii uh, sunt uh, tot din Uniunea Europeană. Indiferent ce am spune, dacă nu ne luptăm, nu, nu ne luptăm cu suprareglementarea și cu inflația aceasta de legislație europeană, dacă nu ne luptăm cu protecționismul în Uniunea Europeană, nu vom avea o piață unică eficientă și nicio economie competitivă la nivel global. După cum am spus data trecută, suntem o comunitate nu care nu e formată doar din Franța și Germania, Polonia și Lituania. Deci nu sunt... E vorba despre o comunitate întreagă, o economie întreagă care trebuie să fie destul de, care trebuie să fie suficient de competitivă în relația cu alte comunități. De exemplu, Statele Unite, țările din uh, extremul Orient, cu Mexicul. Dacă vom continua să ne concentrăm doar pe instrucțiuni, atunci companiile nu vor putea niciodată să, să concureze cu cele din China. Trebuie să ne concentrăm pe acest lucru. Uneori, în ceea ce privește, de exemplu, pașaportul pentru servicii, am spus că nu sunt foarte sigură care e rostul lui. Dacă avem nevoie de un pașaport, noi cum mai vorbim de piață unică? Cred că e grăitor faptul că s-a introdus această idee de pașaport de servicii. Ce piață unică putem avea cu el la bord? Companiile care se înregistrează într-un alt stat membru trebuie să poată să funcționeze în alt stat membru. Dacă avem nevoie de tot felul de pașapoarte și certificate și alte documente suplimentare, asta înseamnă că nu avem o piață unică. Dacă bine am înțeles, atunci când pașaportul acest, cineva a spus că pașaportul acesta trebuie să certifice că um, există aceleași reglementări și în toate țările între care circulă serviciile și bunurile respective. E bine, nu știu cum putem uh, să avem noi concurență în Uniunea Europeană dacă dacă există asemenea condiții și uh, reglementări. Ele ar trebui să fie diferite de la un stat membru la altul. E normal și consumatorii trebuie să aleagă uh, în ce condiții dorește să cumpere și ce bunuri dorește să, să achiziționeze. Calitatea, prețul și decizia consumatorului trebuie să facă diferența și nu un pașaport sau niște instrucțiuni sau alte reglementări. Deci, supra reglementarea și inflația de legislație ucid piața unică. Și pe lângă acestea și protecționismul de stat. Nu vorbesc despre protecționism formal, pentru că acesta poate să fie uh, combătut, cel la nivel informal este mult mai periculos. Franța. Dacă există o cerință ca o companie care se aprovizionează de la un anumit furnizor trebuie să garanteze țara de origine că în țara de origine că furnizorul respectiv se conformează cerințelor fiscale, atunci ce companie cu capul pe umeri, ca să zicem așa, își va asuma responsabilitatea fiscală pentru o altă companie, mai ales dacă acel furnizor e dintr-o altă țară? Cum poate o companie să răspundă pentru datoriile fiscale ale alteia? Ăsta este protecționism informal. Este o metodă de a ne asigura că o companie dintr-o țară, dintr-o anumită țară, nu va uh, furniza niciodată bunuri și servicii într-o altă țară. Cum putem să luptăm cu acest lucru? Nu e protecționism pe față. Cum putem să tragem la răspundere pe cineva pentru asemenea practici? care dăunează uh, pieței. Deci despre asemenea neajunsuri ar trebui să vorbim. Haideți să ne uităm și la uh, uh reglementările legate de salariul minim. Care este efectul acestora? De exemplu, companiile de transport trebuie să respecte reglementările din statul lor sau din alte state în care transportă. Dacă fiecare stat membru introduce cerințe ca fiecare uh, țară să respecte alte cerințe, acum cum vom mai putea funcționa? Președinta, mai avem cinci vorbitori. Uh, domnul øh, skal øh, prøve at gøre det lidt kortere. Øh. Mulțumesc. O să încerc să fiu Această strategie nouă pentru piața internă e salutară din punctul meu de vedere. Uh, conține elemente bune, nu o să repet ce au spus colegii, însă aș dori prin contribuția mea să subliniez că susțin pe raportoare uh, pe doamna Comi. Uh, mi se pare că, într-adevăr, aici putem să asigurăm condițiile de bună funcționare a pieței interne, de aceea avem nevoie de reguli care să fie puse în aplicare, ceea ce înseamnă că partenerii încă nu au stabilit aceste reguli, dar e nevoie de ele ca să poată funcționa piața internă și așa cum a spus și doamna raportor, Trebuie ca acum să se facă ceva astfel încât instrumentele să fie puse în aplicare în mod corect și ordonat, să existe controle și este foarte important să insistăm pe punerea în aplicare. Doamna Cansari, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc domnului raportor. Strategia este foarte importantă. Va crea uh, locuri de muncă și va duce la creștere economică dacă propunerile făcute aici vor fi traduse în practică. Nu mi este foarte clar, de exemplu, cum uh, se va schimba legislația referitoare la TVA și când se va schimba, pentru că este foarte important să reformăm această legislație. Doamna raportor a menționat uh, noutățile din strategia privind piața internă, adică cele referitoare la economia colaborativă, sharing economy, uh, care de a, a, a fost numită în multe feluri, inclusiv jobbing economy, adică uh, Uh, ar presupune o schimbare a paradigmei de pe piața forței de muncă. Deci se creează posibilități noi și pentru migranți care ar putea să-și găsească locuri de muncă. Marea întrebare însă e cum se poate ca această nouă formă de economie, numită și Uber Economy, să crească. Prea multă reglementare o poate ucide, prea puțină uh, va duce la apariția unui vest sălbatic în economie. Deci va trebui să găsim o cale de mijloc corectă și cred că tocmai am făcut primii pași uh, pe, pe acest drum. Dar, bineînțeles, va fi un factor de favorizare a creșterii. Uh, deci, mulțumim Comisiei pentru strategie și cred că acum va fi important uh, ca propunerile să fie uh, cu adevărat puse în aplicare în viitor. Mulțumesc. Domnul Dante. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să fiu și eu succint, deoarece sunt multe de discutat astăzi. Cred că raportul este foarte bun și pe lângă avantaje și calități, are și anumite defecte. Cred că trebuie să fim sinceri și ambițioși când discutăm și cred că ar trebui să ne propunem să obținem ceva mai mult prin uh, documentele noastre. Cred că colegii noștri, raportorii din umbră și doamna raportor, uh, cu siguranță vor produce un raport de calitate și orice propunerea noastră, orice posibilitate de a ajuta va fi foarte valoroasă și pentru îmbunătățirea propunerii comisiei. În ceea ce privește bunurile, um, e important să beneficiem de toate avantajele pieței interne pentru a o dezvolta și mai mult. Există foarte multe bunuri de foarte mare calitate în produse în Europa, există și servicii de foarte mare calitate dar și nu vorbim doar de platforme comerciale. Chiar dacă e un exemplu foarte bun de piață internă, facem comerț cu bunuri și servicii produse de noi în Uniunea Europeană, dar și uh, în exteriorul Uniunii. Și bineînțeles că avem o comisie în Parlament care se ocupă și de comerțul extern. Dar dacă vorbim de piața internă, cred că trebuie să ridicăm ștacheta și aș spune că unele dintre date sunt oarecum dezamăgitoare 19% din PIB-ul uh, european uh, e produs în zone unde există restricții importante la nivel de drepturi de proprietate intelectuală, ceea ce e îngrijorător pentru că sunt foarte multe produse uh, contrafăcute care uh, folosesc în mod abuziv uh, denumirile de origine uh, și expertiza europeană. Uh, deci trebuie să fim atenți, să supraveghem piața și să ne asigurăm că avem produse de o bună calitate. Cred că e prea puțin ambițios uh, discursul din comisia noastră. Cred că Parlamentul a fost clar acum câteva luni când am avut o majoritate categorică pentru denumirile de origine protejate pentru produsele agricole și am avut uh, deci, un vot foarte bun pe rezoluția aferentă. Am cerut și studii de impact suplimentare după acel vot, dar cred că nu e suficient. Facem prea puțin față de uh, ce am fi putut face bazându-ne pe acel vot. Deci, ar trebui să susținem Comisia și să fim mai ambițioși, să avem o piață internă și pentru profesii. Și vreau să vorbesc pe scurt și despre economia colaborativă. Cred că este ceva extrem de important. În zilele ce urmează vom vota din nou și vom vota amendamente referitoare la piața internă digitală, piața unică digitală și am atins cumva și acest subiect al uh, economiei colaborative și cred că, sper că se va discuta pentru că mi se pare un element valoros. Mi se pare că trebuie să acționăm uh, cu atenție și hotărât și să fim cât se poate de energici. Nu vrem uh, să avem dereglementare, ceea ce poate denatura concurența în piață Există întreprinderi și indivizi care fac cam același lucru și dacă reglementăm prea mult, distrugem concurența. Deci să încercăm să încurajăm acest tip nou de economie acolo unde e benefic, să nu încercăm să o blocăm, dar să fim în același timp și atenți și să acționăm cu măsură. Cât privește serviciile, încă sunt multe abordări divergente în statele membre și încă mai sunt multe de făcut, dar vreau să vă menționez un exemplu, ceva ce mi s-a întâmplat mie în țara mea. S-a făcut o licitație pentru transport public pe 10 ani în Toscana și o, o întreprindere franceză a fost cea care a câștigat, chiar dacă au fost candidaturi ale unor întreprinderi locale. E vorba de cei care se ocupă de transportul uh, în zona metropolitană a Parisului și în Paris. S-a acordat un contract pe 35 de ani fără a exista un um, contract de uh, achiziții publice câștigat la Paris. Uh, Iată, unele întreprinderi sunt active pe piețe mai puțin reglementate și acest lucru le ajută să um, ocupe poziții importante și pe alte piețe, unde întreprinzătorii locali sunt supuși la mai multe reglementări. Lucy Anderson, salut acest schimb de păreri și ce se uh, face pe acest subiect de către doamna raportor și alții. E adevărat că piața internă e una dintre realizările noastre cele mai mari, dar până la urmă nu e un scop în sine Cred că trebuie să ne gândim la situația de acum 15 ani sau chiar mai mult la obiectivul inițial al uh, tratatului de la Lisabona și mai ales la scopul că ar trebui să avem economia cea mai dinamică și bazată pe cunoștință și competitivă cu o coeziune socială mai mare, cu o mai bună creștere și creare de locuri de muncă. Multe dintre aceste lucruri spuse în documente sunt foarte utile, inclusiv faptul că dreptul cetățenilor la muncă trebuie protejate uh, pe întreaga piață unică și în interesul bunei guvernări și a unui uh, teren echitabil, acest lucru e valabil și pentru IMM-uri, dar și pentru celelalte întreprinderi și salut ce s-a spus că piața unică trebuie să fie mai echitabilă. Și cred că e bine reflectat acest lucru în raport, dar să fim realiști în legătură cu situația noastră putem să dăm vina de, pentru destul de multe pe criza financiară, deși e clar că statele membre nu sunt complet nevinovate pentru că n-au reglementat și n-au creat condițiile uh, și au creat, de fapt, condițiile care au dus apoi la criza financiară, dar să nu uităm că 25 de milioane de oameni din Uniunea Europeană în continuare nu au locul de muncă, că nu o să respectăm obiectivul uh, pentru 2020 de a scoate 20 de milioane de oameni din sărăcie și pentru a veni la obiectivul de a avea mai multe locuri de muncă, dar și mai bune. Trebuie, într-adevăr, să respectăm și să avem legislație mai bună, nu protecționistă, ci care să protejeze negocierile colective și relațiile industriale de calitate, pentru că acestea promovează și încurajează creșterea și crearea de locuri de muncă. Deci, sunt într-adevăr de acord că avem până la urmă același obiectiv. La mers, Vandesori, mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să subliniez că Laura a lucrat foarte mult pentru redactarea acestui raport și că acest raport e foarte important. De asemenea, avem nevoie de legislație viguroasă și ambițioasă. Și eu vreau să spun că există multe inițiative uh, care țin seama de tineri, de economia colaborativă și sunt mulți tineri, în special, uh, care se implică în uh, sectoare mai puțin tradiționale, în economia colaborativă, pentru că acolo sunt multe cunoștințe, uh, mult schimb de cunoștințe și am avut chiar de curând un uh, summit pe această temă. Acum, în legătură cu pachetul pentru inițiativa Startups, dacă ne uităm la ce înseamnă startups și cum funcționează ele, e foarte informativ. Am fost la Fintech la Londra și am uh, discutat cu startup-uri din media și am aflat că adesea, până la urmă, structura e de fapt internațională, se, sunt uh, multilingve, uh, există tot felul de startup-uri de dimensiuni diferite, dar mereu există această dimensiune internațională. Cred că acest raport nu se concentrează suficient pe uh, dimensiunea internațională a startup-urilor. Putem să le oferim multe. Le putem oferi uh, sprijin uh, prin legislație în Europa și facilități și trebuie să facem acest lucru, pentru că altfel vor merge în Statele Unite. Uh, germanii au uh, incubatori, incubatoare de întreprinderi, la fel și în Austria, dar multe dintre ele se deplaseze către Silicon Valley și e păcat. Trebuie să avem uh, o abordare clară pentru aceste startup-uri. Industria se schimbă foarte rapid, evoluează foarte rapid și o face și pe viitor și există foarte multe oportunități pentru întreprinzători care doresc să aibă succes și sunt ambițioși, deci trebuie să-i ajutăm, să-i sprijinim. Trebuie să ne asigurăm că inițiativele pe care le introducem sunt valabile și pentru zonele rurale, pentru tot felul de tipuri de întreprinderi și de inițiative și că pot să fie la fel de valabile pentru Londra ca și pentru România. Trebuie să înțelegem că aceste incubatoare de afaceri sunt foarte importante și permit tinerilor să pătrundă pe piața muncii și să contribuie foarte mult la economie. Nu vrem cu siguranță să meargă în America, pentru că n-au avut aici parte de sprijin din partea rețelei uh, economice. Deci o sprijin pe Laura. Mulțumesc. Jens Nielsen. Mulțumesc, doamna președinte. Inițial nu aveam de gând să particip la această dezbatere, însă am uh, câteva observații de făcut. Cred că o piață liberă nu poate trăi, nu poate supraviețui fără reguli. Avem nevoie de reguli corespunzătoare. Piață fără reguli uh, înseamnă pur și simplu haos. Trebuie să reglementăm piața. Ați menționat transporturile. Sunt într-adevăr de părere că există acum o problemă cu dumpingul social în transporturi. E vorba de sindicate, de transportatori, despre care ni se spune tot timpul. Totul se poate rezolva dacă se pun în aplicare regulile existente. Nu există nicio nevoie de legislație nouă. Trebuie doar să lămurim ce avem și să punem în aplicare. Există reguli care pur și simplu ar trebui puse în aplicare. Însă, de multe ori, întreprinderile fictive uh, care au sedii fictive uh, pur și simplu nu respectă aceste reguli. Bineînțeles că trebuie să avem grijă să păstrăm un echilibru bun. Sunt de acord și cu cei care spun că ar trebui să avem reguli mai bune, mai simple, uh, mai previzibile, mai ușor de verificat, dar nu e nevoie de legislație nouă, pur și simplu ar trebui să se implementeze ceea ce există. Iar în ceea ce privește protecția consumatorilor, ar trebui să avem reguli unitare. Indiferent dacă te duci în magazin să cumperi ceva sau cumperi pe internet. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, aș vrea să, să precizez câteva lucruri fără a mai uh, relua argumentele deja prezentate. Strategia vine cu o serie de măsuri legislative și nelegislative și cred că ar fi util dacă am putea să discutăm uh, concret, mai ales despre domeniile nelegislative, pentru a arăta că și acelea sunt importante. De exemplu, în secțiunea 4.1 vorbim de uh, instrumente de conformare, de conformitate și am vorbit și despre punctele de contact unice și cred că ar trebui să susținem comisia care cere mai multe astfel de puncte de contact și vorbim și de alte niveluri de informare, de informații și ar fi bine să știm despre ce e vorba. La 4.2 vorbesc despre notificare de faptul că mai multe țări trebuie să notifice problemele pe care le au în legătură cu serviciile și, și aici aș vrea să știu mai exact despre ce e vorba, pentru că poate fi benefic pentru servicii. În legătură cu pașaportul de servicii, colega noastră a spus ceva foarte uh, clar, foarte bun, în sensul că țara de destinație trebuie să poată înțelege ce servicii se oferă eu aș vrea să înțeleg cum ar trebui să funcționeze acest pașaport împreună cu cardul profesional. Există îngrijorări legate de acesta din urmă, mai ales în legătură cu punerea în aplicare a aspectelor ce țin de uh, țară gazdă, țară de origine pentru lucrătorii temporari. În legătură cu modernizarea standardelor 3.1, cu cât aflu mai mult despre Comitetul pentru Standarde, cu atât mi se pare că și comisia noastră ar trebui să se ocupe într-un raport numai de acest subiect. Ce înseamnă modernizarea standardelor? De exemplu, în standardele pentru servicii se vorbește despre servicii bazate pe cerere, dar care cerere a, utiliza, a furnizorului sau a consumatorului? Apoi, în, supra, în legătură cu supravegherea pieței, sunt de acord cu Ana Maria, nu putem lăsa anumite probleme să împiedice întreaga dezvoltare a pieței și cred că, deși e un subiect important și înțeleg acest lucru, trebuie să ne asigurăm că supravegherea pieței e viguroasă și eficace. În legătură cu achizițiile publice, la punctul 3.2, se vorbește de împărtășirea de bune practici și poate ar trebui să vorbim și despre achizițiile precomerciale, pentru că aici se pot debloca anumite mecanisme în unele țări, lucru care a fost și arătat de comisia noastră în mandatul precedent. Apoi, în legătură cu brevetele, aș vrea iarăși să intrăm în mai multe detalii. Există probleme cu accesul la brevete pentru întreprinderile mici și principiul uh, echității uh, accesului, care nu e respectat peste tot în unele țări, adică și poate că și aici putem să dăm mai multe detalii și să spunem ceva despre ce am dorit să fie inclus în procedura RIFIT. Deci, mulțumesc foarte mult raportorului, er, doamnei raportor, și acum Îi dau cuvântul lui Kirsten Jonah din partea comisiei. Sau cine va lua cuvântul din partea comisiei? Atunci, domnul Kaminski. Mulțumesc foarte mult pentru precizarea contextului, doamne raportor, și pentru observațiile foarte detaliate. De fapt, am ascultat cu plăcere comentariile și da, ne-am structurat strategia pe trei axe. consumator, inovare și rezultate tangibile, dar asta nu așa ca să facem paradă, ci ni s-au părut că sunt elemente absolut esențiale, sunt lucruri care reapar constant și intervențiile dumneavoastră de altfel. Consumatorii sunt în centrul atenției, consumatorii trebuie să aibă încredere în piața internă și dorim să le conferim cele trei libertăți și într-adevăr, anumite inițiative trebuie citite și în contextul acelei echități. Uh, ce înseamnă asta de piața internă? Adică oamenii să nu vadă că sunt prețuri uh, diferite, că au condiții de acces diferite la produse și asta înseamnă echitate. Iar serviciile în contextul um, economiei colaborative. Am dorit ca și serviciile tradiționale și cele din această nouă economie să fie tratate pe picior egalitate. Tot așa egalitate și echitate și în ce privește concurența anumitor produse pe piață. Unele produse sunt conferme, altele nu. Și aici trebuie să se rezolve lucrurile. Și deci ce aici echitatea intervine și a spus asta și la sfârșit dumneavoastră se aplică acest concept și accesului IMM-urilor la proprietatea intelectuală, la cât de mult pot ei să-și protejeze investițiile pe piața internă și cât pot ei să beneficieze despre, de proprietatea intelectuală. Deci acest lucru, această echitate este tare vizibilă în noua strategie. Apoi, mulți dintre dumneavoastră ați menționat startup-urile. Și există apoi și acele companii uh, care nu numai că sunt la început startup, dar și unele care doresc să se uh, extindă și uneori nu pot să o facă peste graniță și aici avem uh, un șantier de, uh, de, de abordat, ne gândim la problema TVA-ului, vom face așa ceva în 2016, apoi uh, capital uh, de tip uh, venture, avem programul COSME, avem multe alte inițiative care se regăsesc aici, apoi rezultate tangibile. Este foarte clar că întâi trebuie să implementăm ceea ce avem și apoi legislație nouă dacă nu se pune în aplicare ceea ce avem. Carsten a vorbit despre aceste rezultate tangibile pe teren la început, dar, bineînțeles, notificarea este importantă aici. Este un sistem care ne ajută la bunuri, adică înspirându ne din situația bunurilor să aplicăm anumite învățăminte pozitive la servicii. În lanțul valoric, bunurile și serviciile se amestecă din ce în ce mai mult, deci dorim ca bunurile, bune, bunele practici de la bunuri să ne inspire pentru tot ce dorim să facem pe partea de servicii. Asta să inspire încredere consumatorilor. În ceea ce privește economia colaborativă, unii spun că anumite probleme de reglementare intervin pe plan local, dar nu este adevărat. Pentru că să zicem că avem un cetățean care merge de la Madrid la Praga, dar și-a cumpărat o aplicație pe, pe mobil uh, în țara lui și în Spania când ajunge nu funcționează, este frustrant. Asta trebuie rezolvat. Sunt multe alte chestiuni conexe, bineînțeles, consecințe asupra uh, ocupării, ocupării nete, să vedem ce se întâmplă. Uh, cu ocuparea. Cu ocuparea poate fi stimulată pozitiv, dar poate fi și, să zicem, canibalizată, pentru că mă refer la anumite locuri de muncă din uh, tradiționale care pot să dispară în profitul noi economii. Și apoi, bineînțeles, uh, responsabilitatea, asigurări, uh, răspunderea personală, lucruri care trebuie neapărat lămurite și asta se va face și prin uh, nivelul de reglementare din tot sectorul care trebuie analizat, ceea ce privește suprareglementarea, gold plating. Mulți au subliniat aici uh, încrederea reciprocă. Acest concept ne ajută foarte mult, aduce la încredere, duce la o sporire armonizare. Însă suprareglementarea poate să fie percepută atunci când vorbim despre mai multe bunuri armonizate. Unii așa o Uh, percep. Uh, de multe ori se intră în detalii tehnice, poate în mod nenecesar. Um, așadar, trebuie nu neapărat o uh, omogenizare tehnică și mai mult pur și simplu recunoaștere reciprocă. În orice caz, <clears throat> contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a vedea împreună cu dumneavoastră ce se poate face, cum se poate calibra mai bine acest pașaport pentru servicii, pentru a nu cădea în capcana birocrației, dar nici într-o dereglementare excesivă. Trebuie să ne situăm undeva la mijloc în acest spectru. Deci să mergem uh, de la simplificare la dereglementare, dar ideea este cumva să armonizăm fără a cădea în vreun uh, păcat uh, al extremelor. Contăm pe dumneavoastră pentru a face așa ceva. În orice caz, vreau să vă spun că nu vom redeschide directiva serviciilor, nu revenim din această discuție, vreau să vă dau asigurări. Nici una dintre aceste inițiative nu necesită acest lucru. Lara, ai dori să spui câte ceva? Mulțumesc. Da, Vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru acest schimb de vederi deosebit de constructiv și pentru sprijinul pe care um, îl dovedesc. Cred că Parlamentul și mai cu seamă Comisia noastră, IMCO, poate să facă în funcție de ce îi revine uh, prin uh, prin uh, sarcina, adică prin misiunea sa. Unii consideră că propunerea de la Comisie este prea puțin ambițioasă. Noi avem capacitatea de a o face mult mai ambițioasă. Eu cred că aceste lucruri sunt posibile. Dorim uh, propuneri populare, dar nu populiste. Trebuie să fie lucruri care să poată să funcționeze, care să poată să fie realizate, să fim pragmatici. Aceasta ar fi cuvântul de ordine și uh, în acest sens avem neapărat nevoie să ne asociem uh, permanent în aceste consultări și audieri consumatorii. Ei au nevoie să fie tot timpul în contact uh, cu noi, să ne informeze. Uh, bineînțeles că întreprinzătorii sunt și consumatorii, tot la ei revenim. Apoi pașabortul privind serviciile. Dorim o armonizare pentru norme comune și din punct de vedere administrativ pe asta mă concentrez. Eu consider că regulile de bază trebuie să fie aceleași pentru toată lumea, dar după aceea să câștige cine este cel mai merituos, să se distingă uh, cei care fac eforturi, capacitățile noastre sunt diferite de la o țară la alta, deci concurența să domnească. În orice caz, mulțumesc tuturora și uh, sper că vom munci foarte bine în continuare. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și vreau să vă reamintesc uh, data limită pentru depunerea amendamentelor. Pe 25 uh, ianuarie discutăm proiectul de raport și apoi amendamentele 22-23 februarie, uh, nu, amendamentele pe 25 februarie um, și uh, avem o audiere publică de altfel pe 22-23 februarie. Acum Trecem la un alt subiect, e vorba de controlul legislativ. Avem mai multe subiecte Primul este un raport al Comisiei în ceea ce privește exercitarea uh, prerogativei de a adopta acte delegate referitoare la, produc, uh, la produsele din domeniul construcțiilor, e vorba de regulamentul omonim. Acum uh, discutăm apoi despre omologarea picărilor și apoi despre cazurile de încălcare pe piața internă. Aș da cuvântul așadar domnului Rafaeli de la DG Growth, de la Comisia Europeană, ca să ne spună câte ceva despre producțiile, eh, măsuri scuzați, produsele din construcții. Doamna Rafaeli, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și bună ziua membrilor eh, Comisiei dumneavoastră. Mă bucur să mă aflu aici, printre dumneavoastră, pentru a vă prezenta uh, că raportul Comisiei în ceea ce privește delegarea uh, prerogativelor în ceea ce privește um, produsele din domeniul construcțiilor, în acest raport noi considerăm că aceste prerogative se exercită în interiorul perimetrului convenit uh, din trei motive. În primul rând, cele nouă acte delegate, punerea în aplicare, vizează uh, domenii din uh, articolul 60 din regulament și nevoia de nevoi reglementare, identificate chiar de părțile interesate și respectă principiul proporționalității și al subsidiarității. Apoi, atunci când am pregătit actele delegate, Comisia a dat dovadă de, de plină transparență, am consultat experții naționali și uh, pe ceilalți actori uh, pertinenți, Comisia dumneavoastră, Parlamentul a fost, a fost tot timpul um, informat în legătură cu activitățile noastre și ați fost invitați în enumărate rânduri să participați la aceste consultări și întruniri. Apoi, în timpul perioadei de obiecțiune, nu am primit vreo astfel de obiecțiune nici de la Parlament, nici de la Consiliu, de altfel și, bineînțeles că asta nu înseamnă că colegiitorii nu sunt interesați de aceste acte delegate, din potrivă. Am primit uh, întrebări în mod regulat și am cerut și cereri de informare suplimentară pe partea tehnică, iar Comisia, bineînțeles, este gata să continue acest dialog și să răspundă acestor solicitări și să ia măsurile care se impun în acest domeniu. În sfârșit, raportul acesta confirmă faptul că va trebui să extindem uh, aplicarea acestor acte delegate. De fapt, va trebui, zicem noi, să continuăm noi, Comisia Europeană, să putem să ne exercităm aceste prerogative în viitor pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice rapide și cu nevoile din această industrie a construcțiilor. Iar regulamentul din acest domeniu uh, ne arată că în fiecare zi apar probleme și e nevoie tot timpul de acte delegate și uh, un exemplu în acest sens este articolul 60 pentru a răspunde problemelor de reglementare, pentru a răspunde nevoilor exprimate de părțile interesate. Mai cu seamă, e nevoie să eliminăm, um, elimin, să eliminăm restricțiile care mai persistă în ceea ce privește marketingul produselor din construcție și pentru a ușura uh, sarcina sau povara economică resimțită în acest sector al construcțiilor. Așadar, după primii cinci ani de implementare a acestui regulament, Comisia consideră că este absolut necesar ca această prerogativă să poată să-i fie menținută și pe viitor. Aș dori acum să profit de această ocazie ca să vă confirm că Comisia Executivă lucrează pe un raport de ce privește implementarea regulamentului din domeniul produselor de construcții și vom avea acest raport în aprilie 2016 și bineînțeles că vom transmite acest raport și Parlamentului ca și legiuitor pentru că e vorba de un text deosebit de important în contextul pieței interne. Vă mulțumesc! Doamna președinte, este păcat că raportorul nostru pe această directivă nu este prezent aici. Nu știu dacă cineva dorea să vorbească numele său. Mm, nu. O întrebare a fost uh, adresată de mai mulți colegi, e vorba de siguranță. Siguranță anumitor uh, produse este o chestiune separată sau ține de ceea ce uh, discutăm acum? Nu, este ceva ce, cu totul diferit Bineînțeles că analizăm uh, situația, dar nu ține de această discuție. Mulțumesc! Okay, so it's not part of this delegated act, but it will come back on future. Bun, atunci ne vom, întâlni această pro... ne vom întoarce această problematică când vom discuta despre alte acte delegate. S-ar putea, răspunde doamna de la comisie. Um, the next issue is on registration of registrarea vehiculor motorizate. Următorul subiect. Doamna și Șișciosca de la Comisie sau mai este altcineva de la Comisie care dorește să ne spună câte ceva? Ok. So I understand Barbara is here, is that correct? Barbara, da, dorești tu să ne informezi în legătură cu situația actuală um, vizând înregistrarea vehiculelor motorizate în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult că ați pus pe ordinea de zi acest subiect. Așa cum știți, Comisia acordă o mare importanță acestei propuneri. Obiectivul este acela de a elimina obstacolele care încă mai persistă în calea cetățenilor care doresc să înregistreze anumite vehicole în alt stat membru și știm bine că acestea fac parte din cele 29 de obstacole identificate de piața uh, internă. Am adoptat un raport în 2012 în acest sens. Negocierile continuă din acel moment până în prezent și principala chestiune deschisă uh, mai ales la nivelul grupului de, de lucru de la um, Consiliu, este articolul 3, înregistrarea plăcuților de înmatriculare. Asta e chestiunea spinoasă. Totuși s-au făcut uh, progrese pentru că la ultima ședință, cel puțin la Consiliu, se pare că toate statele membre sunt convinse că acest articol 3 trebuie să fie menținut în propunere, însă Discuțiile totuși uh, continuă în legătură cu redactarea acestui articol. 3. Se discută și un compromis prin care principalele criterii trebuie să fie rezidența deținătorului de certificat de matriculare. Acesta ar trebui să fie principalul criteriu care să permită transferul însă s-a dovedit că trebuie să existe și ceva flexibilitate și că s-ar putea să fie nevoie și de niște derogări, criterii pentru derogări care să fie uh, uh, bazate pe noțiunea de folosire predominantă a vehicolului, care este, de fapt, o noțiune care a fost introdusă pentru prima dată în raportul Parlamentului. Noi discutăm în continuare uh, lucrurile și analizăm posibilitatea uh, de a avea o redactare comună mm, sau ușor de acceptat pentru toate statele membre, mai cu seamă în ceea ce privește punerea în aplicare acestor măsuri. Comisia este gata să ajute la ajungerea la un compromis câtă vreme acest compromis respectă legislația UE, dreptul UE și jurisprudența Curții de Justiție și câte vreme, bineînțeles, toate statele membre și implementează aceste lucruri. Acum, ne spuneam, ne găsim într-un stadiu în care discuțiile par să fie mai constructive. La Consiliu va avea loc un nou grup de lucru în ianuarie care sperăm noi va deschide calea sau va continua pe această cale a discuțiilor și, bineînțeles, a discuțiilor și negocierilor apoi cu Parlamentul. Dieter, și apoi doamna Grapini. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu este o problemă nouă aceasta. Am identificat-o acum mulți ani în urmă și pare să fie unul dintre principalele obstacole de natură netarifare cu care se confruntă cetățenii noștri ne bucurăm uh, de ultimele vești date de comisie. Comisia, într-adevăr, a lucrat din greu pe acest dosar din 2012 încoace, de când a fost uh, adoptat noul regulament și, bineînțeles, mă bucur că Comisia este prezentă și activă, dar Consiliul ar fi trebuit să vină aici și să fie prezent. Da, se pare că și la Consiliu se, cam, se mișcă lucrurile cât de cât, dar eu cred că putem să facem mai mult și mai repede decât în trecut. Nu cred că divergențele sunt atât de mari încât să nu putem să ajungem la uh, un acord între noi, legiuitorii. Parlamentul European și Comisia sunt gata să se ocupe de principii principala, una dintre principalele probleme cu care se confruntă cetățenii noștri, se pare că la Consiliu nu există aceeași grijă pentru cetățenii noștri, având în vedere mm, atmosfera constructivă cu care întâmpinăm și președinția uh, olandeză, consider și sper că cetățenii noștri vor avea vești bune la anul în acest domeniu. Mulțumesc, doamna Grapi mulțumesc foarte mult în primul rând îmi cer scuze pentru întârziere dar a fost și altă dezbatere importantă pe indicatorii de progres social. concret la acest subiect um, am văzut că există o scrisoare făcută de colegi eurodeputați din aprilie două mii paisprezece și cel puțin nu știu dacă eu dar poate că dumneavoastră știți dacă s a primit vreun răspuns concret și al doilea sigur uh, spunea colega noastră că s au făcut progrese problema e că acum când vorbim totuși uh, deși există un răspuns de la curtea europeană a drepturilor omului uh, și în belgia dar și în alte țări uh, se aplică diferit uh, în cazuri diferite. întreb concret dacă soțul meu vine la mine pentru o săptămână în belgia cu mașina trebuie să și o înregistreze sau riscă să i se confiște mașina. adică eu cred că e un lucru extrem de important dacă ne gândim la piața unică vorbesc din perspectiva nu a comisiei noastre uh, vrem să funcționeze piața unică din toate punctele de vedere și avem iată un lucru care e o barieră din punctul meu de vedere. Dacă, nu știu dacă cineva de la comisie poate să răspundă. mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Și eu aș dori să se facă progrese pe acest dosar. Este vorba despre o temă care mi-a fost uh, adusă, supus atenției de mai multe ori. De exemplu, uh, mașinile închiriate care sunt uh, um, conduse prin mai multe țări dacă înmatricularea ar fi mai ușoară, atunci pentru companiile de închiriere ar fi mai ușor să își mute în funcție de sezon flota în diferite țări, lucru care ar eficientiza piața și ar scădea prețurile pentru consumatori. Totuși, mă îngrijorează uh, și chestiunile legate de securitate. Știu că um, la tragicele evenimente din Paris. În aceste tragice evenimente au fost implicate persoane care au uh, închiriat mașini într-o țară și s-au dus cu ele în altă țară. Deci dacă se va adopta această, um, uh, această prevedere, eu vreau să mă asigur că informațiile cu privire la șofer uh, sunt exacte sunt cunoscute și că serviciile de securitate pot să știe la fel de uh, ușor cine este proprietarul, cine este șoferul în caz că există probleme de securitate uh, sau uh, probleme care se referă la aplicarea legii. Aceasta este observația mea. Înainte ca acest dosar să treacă, să fie adoptat, cred că trebuie să ne gândim și la problemele de securitate. Știu că există sisteme, teoretic, pentru ca statele membre să pună acest uh, aspect în aplicare, dar trebuie să existe și în practică. Comisia dorește să revină pe aceste teme? Da, doamnă președinte, mulțumesc. Cred că ne-am gândit la toate aceste obiective Certitudinea juridică pentru cetățeni le face viața mai ușoară și celor din domeniu, profesioniștilor, și trebuie să ne asigurăm că orice prevederi pe care le adoptăm sunt puse în aplicare cu ușurință și nu subminăm în niciun fel posibilitatea statelor membre de a își pune în aplicare propriile legi de circulație. Unul dintre motivele pentru care uh, este nevoie de un uh, act acceptabil pentru toți uh, este dificil. Uh, este faptul, pur și simplu faptul că trebuie să, să fie de acord toată lumea, dar cu siguranță ținem cont de nevoile tuturor. Președinta. După părerea mea, e, există o diferență foarte mare între faptul că aveți un obiectiv și faptul de a ne asigura pe noi că acest obiectiv va fi cu siguranță atins. Dar uh, poate e mai bine să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumiri din, noi, doamne Kerstin, din nou, doamne Kerstin Iorna, care este director pentru politica pentru piața unică, reglementare și implementare la DG Grow. Ne, ne va vorbi despre cazurile de uh, încălcare al prevederilor pentru piața unică. Aici avem parte de o urmărire a scopului de, schimbului de opinii pe care l-am avut cu comisia referitor la aceste cazuri. Acest schimb de opinie a avut loc anul trecut în octombrie. Dorim să uh, aflăm care sunt sectoarele în care se uh, practică aceste încălcări și care sunt învățămintele pe care le putem trage în urma cauzelor care sunt încă pe rol. Aceste subiecte fac parte din discuția mai largă privitoare la strategia pentru piața unică pe care am discutat-o azi dimineață. Din păcate, câțiva membri au trebuit să plece pentru că în alte comisii se votează niște dosare importante, dar asta nu înseamnă că nu vor urmări această ședință. Și oricum, uh, această prezentare va fi trimisă prin e-mail tuturor uh, membrilor comisiei și supleanților mai târziu. Eu în tot timpul mă gândesc la implementare și cum putem să facem astfel încât aceste încălcări să fie aduse la suprafață și să încercăm să rezolvăm problemele care apar. Ei dau acum cuvântul doamnei Iorna pentru prezentarea din partea comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Când am venit aici ultima dată, nu exista nicio strategie pentru piața unică, între timp a fost adoptată și punerea în aplicare este unul dintre pilonii uh, strategiei. Aș dori astfel să vă arăt, dacă merge prezentarea pe proiector, aș dori să vă arăt care este ciclul conformității. E bine, până ne funcționează nouă prezentarea PowerPoint, președinta intervine. Uh, haideți să ne luăm câtva timp ca să meargă prezentarea. După cum... Doamna președinte, întrerupe. Putem să stingem luminile puțin pentru că mi se pare că nu se vede foarte bine pe proiector, pe, pe ecran. hello. Who's? I never do this again. Slides. I'm just saying again, please can we turn... Doamna președinte repetă, putem să stingem luminile ca să se, ca să se vadă ecranul mai bine? Dip the lights. I know that that means that the TV cameras won't be able to look at our faces, but the știu că faptul că stingem luminile nu, nu va lăsa camerele să ne filmeze, dar uh, cred că e mai important să se vadă prezentarea decât fețele noastre. I just talk? Yes. I'll walk you through. Mm. I'll walk you through the cycle. Hmm. Thank so you. What you see... Haideți să vă prezint totuși acest ciclu. Acesta este uh, ciclul de viață a unei, al unei reglementări. Începe cu propunerea comisiei, legislatorii o adoptă și apoi încep problemele. Pentru că ministrii se întorc în capitală și au tendința de a uita ce au semnat. Așa că, întâi de toate, cum putem face ca aceste directive să fie transpuse în legile statelor membre? Statele membre au început să se priceapă mai bine și să fie mai rapide în ceea ce privește transpunerea, dar se pune și problema calității legislației transpuse. Am găsit uh, legi care pur și simplu nu acoperă tot ce se prevede în directivă și am găsit legi care acoperă absolut tot și ceva pe deasupra. Aceasta este suprareglementar. În momentul de față, în, în momentul acesta, la această etapă, colegii mei de la comisie primit, uh, primesc foarte multe documente, dar uh, cantitatea aceasta imensă face ca um, cei de la comisie să nu fie foarte motivați să le investigheze pe toate. Astfel, instrumentul pe care îl folosim este, este unul de analizare a datelor. Asta o pot face și autoritățile uh, naționale. În momentul de față uh, avem un instrument, uh, elaborăm un instrument care să ne permită să investigăm într-o săptămână uh, dacă legislația respectivă are lacune, legislația din statul membru, dar dorim să vedem, putem să vedem și dacă există suprareglementare la nivel național. Asta înseamnă că vom ști foarte repede care este legislația din statul membru, dacă e prea puțină, dacă e prea multă și putem să luăm legătura cu statul membru foarte repede. Nu trebuie să așteptăm să vină un operator economic și să ne raporteze o problemă. Asta e, e primul punct. Apoi, legislația națională trebuie să fie și aplicată și de către cetățeni și de către companii și și de către autoritățile publice. Și în, uh, pe toate aceste paliere constatăm deficiențe. Companiile sau cetățenii pot să spună eu nu am fost informat, nu știu că aveam acest drept, că aveam această ocazie, pentru că nu o găsesc în uh, legile naționale. Există prea puțină conștientizare publică. Se vorbea despre startup-uri azi dimineață. Companiile care fac noi, noi produse sau noi servicii nu știu unde și cum să găsească legislația care ar putea să se aplice produsului sau serviciului lor. Apoi, autoritățile din statele membre trebuie să se asigure că regulile sunt aplicate prin supravegherea pieței. Și am descoperit că pentru statele membre nu este o prioritate să financeze autoritățile de supraveghere a pieței, dar nici aceste autorități nu sunt foarte bine coordonate, pentru că nu există instrumentele necesare astăzi pentru a ne asigura că atunci, că, atunci când se descoperă un produs într-un stat membru, circulația circulă și informația circulă și um, produsul respectiv uh, este scos sau nu de pe piață. Nu avem instrumente pentru a afla uh, Um, dacă un test poate fi recunoscut în alt stat. Și uh, pe asta se concentrează strategia pentru piața unică, adică îmbunătățirea uh, supravegherii uh, pieței printr-o coordonare mai bună între autoritățile publice și uh, asigurarea faptului că acestea au mijloacele necesare să retragă de pe piață produse care nu se conformează regulilor. Multe produse care nu se conformează vin din alte state, din afara Uniunii și asta e o problemă. S-a vorbit despre uh, informarea, de gradul de informare a uh, a cetățenilor. Este nevoie în acest sens de mai multă transparență. Ei trebuie să știe care sunt drepturile și care sunt regulile care, pe care trebuie să le respecte. Mă refer aici mai ales la portalul unic digital, un loc în care operatorii și cetățenii pot să găsească informațiile de care le au nevoie, nu doar să le găsească, să aibă și asistența necesară pentru a le putea înțelege. Ați vorbit și despre ghișeul unic. Avem ghișeu unic și pentru produse. Iată două rețele care trebuie să, fie, să se coordoneze. Apoi partea legată de punerea în aplicare, despre implementarea inteligentă. Și aici intră și încălcările. Dacă ai 28 de state membre și peste 500 de milioane de consumatori, trebuie să fii inteligent cu privire la aplicarea, punerea în aplicare a regulilor și um, urmărirea precisă a uh, celor mai importante. Aici vedeți care sunt uh, tendințele. Din 2008 încoace, atunci când am lansat proiectul pilot, pilot um, am văzut o scădere de 45% în numărul de cauze aflate pe rol. Deci, practic, au scăzut de la 1000 la vreo 700. Deci, practic, instrumentele funcționează. Noi discutăm cu statul membru cum se poate soluționa o problemă, dorim să facem parte din soluție. Atunci când vorbim despre implementarea inteligență, inteligentă, prin asta noi dorim să le folosim de regulile pe care le avem pentru a le aplica mai bine, pentru a avea o eficiență mai bună. Și aceasta este intenția și din spatele servicii, directivei pentru servicii. Trebuie să eliminăm obstacolele în calea investițiilor și aici mă refer și la birocrație, sau ne folosim uh, de instrumente pentru a ne da seama dacă regulile sunt uh, redundante. Apoi, politica pentru achiziții publice. Putem deschide piețele din statele membre pentru achiziții publice. Trebuie să ne concentrăm și pe elementele care schimbă tendințele în uh, statele membre. Cel mai recent exemplu este inițiativa doamnei Bienkovska de a lansa procedura de încălcare împotriva a șase state membre pentru că acestea nu au respectat directiva privind serviciile. Directiva aceasta spune că statele membre pot să impună cerințe uh, Uh, forme juridice și uh, așa mai departe, numai dacă, dacă și numai dacă există proporționalitate. Statele membre pot să creadă, ei bine, dacă e în legislație, cu siguranță există proporționalitate și această mentalitate nu este uh, pusă sub semnul întrebării. Dar asta e o problemă. Aici, um, avizele motivate pe următorul slide. Aici ne referim la eșecul uh, procedurii administrative prin care am încercat să găsim o soluție cu statul membru. Aici, practic, îi spunem, le spunem autorităților naționale că ne gândim să uh, sesizăm tribunalul. În momentul de față există vreo 240 de cauze tocmai în acest uh, stadiu de aviz motivat. Următorul uh, slide se referă la încălcările pe sector. Aici încercăm să avem uh, uh, o orientare specifică pe domeniu, de mediu, de exemplu. Avem câteva cazuri referitoare la proasta aplicare a directivei pentru calitatea aerului, Deci aici avem pe domenii pe slide-ul acesta. După cum vedeți, mediul e primul domeniu, apoi transport, fiscalitate, apoi uh, ocupare, justiție. Cele în albastru deschis sunt deva pe rol la tribunal și cele uh, în albastru închis sunt avizele motivate. Avem 12 cazuri referitoare la gestionarea uh, deșeurilor, apoi în transporturi avem 10 cauze uh, privitoare la contravenții rutiere și înmatriculare. În ceea ce privește înmatricularea, avem 20 de cauze împotriva statelor membre, care sunt uh, în diferite stadii ale procedurii de încălcare, dar uh, sperăm că noua legislație ne va ajuta să rezolvăm aceste probleme. Aici avem un domeniu în care Uh, lucrurile nu stau foarte bine la nivel de sistem. La justiție există șapte cazuri cu privire la implementarea directivei privitoare la libera circulație a cetățenilor Uniunii și familiilor lor. Următorul diapozitiv arată situația pe țară. Cred că există diferențe foarte mari, se vede de fapt că există diferențe foarte mari între statele membre. E grăitor faptul că nu există diferențe între anumite state membre. Acum am referit la încălcări. Mai târziu uh, vă voi vorbi despre felul în care putem să cooperăm în aceste privințe. Acum doresc să vă atrag atenția asupra unui instrument important necesar pentru a îmbunătăți punerea în aplicare, procedura de notificare. Statele membre trebuie să notifice orice proiect de legislație tehnică înainte ca aceasta să fie adoptată de Parlamentul Național. Și Există apoi un termen de trei luni când, în care statele membre și Comisia pot să intervină cu observații. E un fel de anticameră, antecameră a pieței unice, pentru că acest termen ne permite să îndepărtăm problemele înainte ca ele să existe. E vorba de o parte de prevenție, nu de vindecare. Această directivă aș spune, e cumva copilul acestui Parlament, pentru că a fost codificat în 2015. Doar ca să vedeți uh, cât de important e acest instrument, avem cam 700 de notificări din partea statelor membre în fiecare an. 700 de notificări privind proiecte legislative. În medie, Comisia trimite cam 70 de avize detaliate, partea cu gal, uh, un fel de cartonaș galben, pentru că se arată dacă implementați așa veți încălca legislația comunitară și 160 de comentarii pe an, adică mai uitați-vă, poate mai îmbunătățiți. Dar nu doar Comisia trimite observații, ci și celelalte state membre. E vorba de un uh, proces uh, colegial Cam 70 de cartonașe galbene vin din partea celorlalte state membre. Și, de asemenea, operatorii pot să găsească aceste informații pe un site de internet TRIS care cam 100 de mii de hituri pe lună, adică pentru un site public al Uniunii e destul de mult. Există deci interes în a participa la acest proces pentru că toată lumea știe ce eliminăm deja în fața prealabile și nu va fi o problemă pentru piața unică după aceea. Și aș spune și că și Curtea Europeană de Justiție ne ajută, pentru că aceasta a arătat că dacă un stat membru nu notifică atunci când ar fi trebuit să o facă, atunci legea nu e opozabilă în justiție. E o sancțiune foarte severă. Și juriștii, avocații, constată tot mai mult acest lucru. Cum putem să cooperăm pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a legislației uh, pentru piața unică? În primul rând, trebuie transpunerea să se facă la timp, pentru că dacă o un act legislativ e adoptat la Bruxelles și nu e transpus la timp în statele membre, efectul e zero. Ne puteți ajuta explicând guvernelor și parlamentelor naționale de ce e important să fie transpusă legislația la timp. Și avem un pachet cu toate directivele, cred că 140 la număr, care vor trebui transpuse pe durata mandatului acestuia al dumneavoastră. Ne puteți ajuta discutând cu cei din țările dumneavoastră, pe care îi cunoașteți. Apoi, există și o cultură a conformității pe care se bazează strategia pentru piața unică. În uh, pachetul pe care l-am trimis am distribuit și o listă de informații pentru presă pentru care le publică Comisia în fiecare lună atunci când adoptă decizii privind încălcarea legislației europene. Și pentru cele 214 avize motivate, Comisia uh, are foarte multe informații deci, dacă vi se pare că aveți cum să ne ajutați, v-am fi foarte recunoscători. Și, cum spuneam, informațiile sunt în domeniul public. Dacă doriți, vă trimitem și o legătură, un link și arătăm comisia ia decizii în fiecare lună în legătură cu uh, proceduri de încălcare a legislației, cu excepția lunii ianuarie. Deci pot să trimit în fiecare lună această listă care vă dă și o privire de ansamblu și apoi notificarea proiectelor legislative. Considerăm că există culturi diferite în statele membre. Unele notifică mult, altele nu notifică nimic. Fac numai observații. Acum încercăm să înțelegem cât de mult nu ni s-a notificat, nu ni s-a comunicat, însă această procedură e asimilată cu dispozitiv de făcut cârnați în unele state membre și se consideră că nu are prea mare valoare și e pusă sub semnul întrebării, pentru că dacă o companie dintr-un stat membru s-a izbit de un obstacol atunci când a dorit să exporte din cauza reglementărilor pe care propriul stat membru ar fi putut să le înlăture sau ar fi putut să contribuie la înlăturarea lor în faza de proiect, atunci deja mesajul e clar. De asemenea, puteți să explicați în statele membre ce este cu această procedură de notificare. Și cu aceasta închei prezentarea și pot să consider că v-am arătat cum vedem noi conformitatea și cum poate ea să funcționeze în această strategie privind piața internă. Doamna Lucy Anderson. Mulțumesc pentru această prezentare foarte utilă. Am două întrebări. Mai întâi, aș vrea să știu exact cum încadrați aceste cazuri în contextul raportului general privind uh, monitorizarea implementării în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm, vedem cam jumătate din totalul cazurilor. Cum hotărâți că e vorba de ceva ce ține de piața internă sau nu? Și în al doilea rând, uh, în legătură cu problemele generale, în legătură cu acele domenii unde există multe încălcări ale legislației europene. Mediul e clar în frunte, dar ați arătat că și transportul nu e departe. În ceea ce privește mediul, e o problemă cronică, lucru semnalat de Parlament în general și de Comisia Jurii, pentru că din punct de vedere al cetățenilor, drepturile de mediu reprezintă un beneficiu absolut esențial, ceva cu care absolut oricine e de acord, unde Uniunea are o competențe clare din toate motivele cunoscute și care contează atât de mult. Deci mi se pare că în acest domeniu, poate nu doar în această comisie, dar în special în această comisie ar fi bine să studiem nevoia de a cere un instrument juridic specific în temeiul articolului 298 din tratat ca să avem reglementări specifice ca să ajutăm în aceste domenii unde există probleme de conformare la legislație română grave și vreau să da, văd un punct de pe vedere din perspectiva pieței interne sau poate colegii dumneavoastră pot interveni. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult. Este foarte interesantă prezentarea și uh, sigur aveți dreptate, trebuie să informăm uh, uh, în, țară, în țările noastre de fapt niște lucruri extrem de importante și anume pe de o parte uh, autoritățile și asta s a întâmplat și în țara mea uh, duc la termenul limită aplicarea implementarea unei directive dacă termenul e de doi ani sigur se întâmplă să o implementeze cu două zile înainte de uh, expirarea termenului ceea ce nu este deloc benefic. vreau să vă pun însă câteva întrebări este clar că supravegherea pieței interne nu este dacă vreți la cele mai înalte standarde de calitate adică există există extrem de multe lucruri care distorsionează piața însă m aș opri la o întrebare legată de achizițiile publice și de notificare. Uh, știu foarte clar că românia a notificat uh, comisia europeană pentru că am încercat la achizițiile publice să nu mai blocăm și să se lungească termenele de punere în aplicare a unui proiect de investiții prin faptul că apar uh, contestații la, după terminarea licitației și se prelungesc foarte mult cu aceste contestații încât se dublează se triplează termenul de Uh, începerea investiției și noi am introdus atunci eram în guvern o, posibil, o, reglementare de sancționare a celor care uh, contestă și se dovedește, după aceea că nu este corectă contestația cerându le o, garanție la contestație. Uh, notificând comisia comisia s a opus. eu vă spun foarte clar din experiență practică achizițiile publice pentru imm uri sunt o catastrofă în piața internă. nu pot să aibă acces nu nu se respectă nici segmentarea contractelor pentru a avea acces iar scoaterea uh, sau uh, interzicerea de către comisia europeană a uh, introducerii unui mecanism de, disciplinare a celor care participă la achiziții creează foarte foarte mari probleme. aș vrea dacă puteți să ne răspundeți și a doua întrebare este slide ul ultim pe care l ați prezentat eu am observat aici că cu cât sunt mai uh, dezvoltate statele membre din punct de vedere sigur al pib ului al uh, uh, tuturor indicatorilor economici cu atât să zic așa indisciplina în piața internă este mai mare. care ar fi cauza? vă mulțumesc foarte mult. Um, Mulțumesc doamnei uh, Kirsten um, pentru trimiterea pachetului de informații. Din păcate, numai acum două zile ați făcut acest lucru, deci poate unii membri nu l-au văzut și poate că o să revenim. Cred că e deosebit de interesant pentru că în uh, informațiile pe care tocmai le-am primit, văd că se menționează anumite cazuri foarte importante și cred că în contextul în care noi încercăm să înțelegem cum putem să ajutăm și noi uh, uh, la atragerea atenției asupra încălcării legislației europene, ar fi util să înțelegem anumite cauze și fac legătura și cu ce spunea lui Lucy. Poate acolo unde există cazuri foarte inter- cauze foarte interesante și sunt cu mare însemnătate, poate ne explicați. Bine, poate că e greu să alegi uh, anumite cazuri, dar dacă s-a ajuns la stadiul uh, opiniei avizului uh, motivat și e deci în domeniul public, poate uh, am putea și noi să înțelegem mai bine care e efectul politicilor pe care le pregătim, dacă vedem exact ce se întâmplă. De exemplu, văd că aveți pe listă o problemă din Grecia, unde cifrele sunt cele mai mari, E vorba de nerespectarea directivei privind eficiența energetică a clădirilor. Apoi în Franța și țările de jos, de asemenea, directiva privind eficiența energetică nu e foarte bine respectată. Apoi tratamentul apelor uzate. Deci, putem cumva să înțelegem care uh, cazuri au o pondere, un efect mai marcat și dacă sunt unele cazuri despre care nu trebuie să ne facem așa de multe griji. Poate că uneori e vorba de legislația noastră. Oricum, în fiecare discuție tripartită constat că uh, la, ultima, la ultimul punct, când trebuie făcută transpunerea, când e ultimul moment când trebuie pus în aplicare și întotdeauna Parlamentul spune haideți mai repede, Consiliul spune dați-ne timp să punem totul la punct. Deci e cumva și aceasta o problemă. Ne putem aștepta ca întotdeauna unele state membre în Consiliu să nu acționeze prea rapid pentru că nu au posibilitatea. Deci cum găsim un echilibru între a spune că uh, legislația pe care o agrem astăzi nu trebuie să aștepte 3-4 ani până când va fi pusă în aplicare. Chiar luni spuneam că în 2008, în această comisie, am fost de acord că comisia va avea competențe de punere în aplicare în legătură cu dezactivarea armelor de foc și a trebuit să așteptăm șapte ani și între timp au murit foarte mulți oameni. Deci să nu așteptăm să stabilim un termen și să așteptăm să, să știm că nu va fi respectat sau să nu ne mai facem iluzii, nu știu. Um, deci ne-ați trimis acest pachet de informații, sper că membrii vor putea să discute despre informații, poate în fiecare grup, încurajez fiecare grup să uh, desemneze un uh, șef pe acest subiect ca să putem discuta și să vedem cum putem să alegem cel mai bine uh, poate nu cauzele cele mai importante, pentru că e greu să faci acest lucru, dar anumite cazuri care să fie importante, care să ne ajute să ne informăm și să înțelegem mai bine uh, ce se întâmplă cu legislația. Și am înțeles foarte bine uh, Uh, ce ați spus că s-au redus la jumătate numărul de încălcări ale legislației odată ce s-a introdus uh, evaluarea interpares, deci poate că într-adevăr acea evaluare este foarte importantă pentru a încuraja interesul uh, pentru acest domeniu, dacă doriți să reveniți. Mulțumesc! Ciclul pe care vi l-am arătat mai devreme arăta că important este să informăm Până la urmă, trebuie să, să faci ca să înveți. Atunci când uh, legislația uh, elaborată aici se întâlnește cu realitatea din cele 28 de state membre, avem ceva de învățat. Prin acest ciclu și din încălcări avăță, învățăm ce poate fi îmbunătățit. Cred că un exemplu bun este înregistrarea autovehiculelor. Uh, Și asta vrem să spunem prin conformitate și uh, legiferare inteligentă, pentru că vrem să includem lecțiile învățate, învățămintele trase în procesul legislativ și ar fi foarte bine dacă am putea să cooperăm. Și aș spune că punerea în aplicare și conformarea, e bine, punerea în aplicare, da, faci ceva, dar înainte trebuie să creezi condiții pentru conformitate, pentru responsabilizarea celor care vor face punerea în aplicare, pentru că așa se reduce eh, pericolul de neconformitate. Cât privește cazurile, pot dacă vreți să ne concentrăm pe anumite domenii, pot să revin și eh, trebuie spus că în paralel cartografiem cumva tot timpul jurisprudența și încercăm să extragem um, acele grupuri de hotărâri în care se vorbește despre aceleași lucruri, aceleași teme. S-ar putea să nu fie vorba de o singură um, directivă sau un singur regulament, dar de un grup și e vorba de un mecanism care nu funcționează. Dacă mă uit la propunerea privind supravegherea pieței, ce încercăm acolo e să avem o legătură, pentru că aveam mai multe acte normative, tratatul, uh, tot ce ține de supravegherea pieței, dar cumva existau diferențe în funcție de instrumentul ales. Dacă vrem ca cele 500 de autorități de supraveghere a pieței să lucreze împreună și să aibă cu adevărat forță, trebuie să le înlesnim viața și trebuie să avem un cadru cât mai coerent posibil ca să poată aplica toată această legislație și uh, să identifice produsele care nu se conformează. De aceea mi se pare importantă acea imagine a ciclului. Cred că trebuie reținută pentru că uh, arată și că putem colabora foarte bine. Cât privește achizițiile publice, căile de atac, și ce să spus despre investiții. Una dintre propunerile noastre din strategie este să oferim ajutor statelor membre exante, nu expost, pentru a coopera uh, pentru investițiile mari înainte, pentru a ne asigura că procesul de licitație publică e pe calea cea bună și că nu există întârzieri ale investițiilor planificate. Pentru a răspunde și la întrebarea pe această temă. Cam atât. Putem obține o informație și despre categorizare, despre încadrare. Da, am avut această dezbatere atunci când am creat tabelul de marcaj pentru piața unică. Și la vremea respectivă, definiția juridică era că legislația pentru piața unică se întemeiază toată pe un temei juridic pentru piața internă. Deci, un articol principal și articolele conexe pentru piața internă și undeva trebuie să facem o delimitare. Pot să mai pun o întrebare? Uh, foaia pe care ne-ați trimis-o, fișa din, cu cazurile din noiembrie. Sunt 8 18 decizii uh, în noiembrie. E cifra obișnuită. Există variații foarte mari. La început m-am gândit să vă trimit situația pe un an, pentru că e vorba de un buletin lunar, dar uh, cifrele variază de la lună la lună. Doamnă președinte, spune, mai avem uh, 10 minute la dispoziție. Deci o să vă citesc despre cele 18 cauze. În ceea ce privește energia, avem Grecia, directiva privind eficiența energetică, Franța și țările de jos, uh, la fel, ener eficiență energetică, Franța, uh, deșeuri radioactive, Grecia, tratare defectuoasă a apelor uzate, România, Uh, regulile privind sulful, um, Polonia legislația privind tratarea apelor, stabilitate financiară, piața capitalurilor Luxemburg, uh, suprabazare pe agențiile de credit, servicii financiare. Sunt cinci state membre care nu respectă uh, legislația pentru asigurări. Pentru piața internă, o cauză împotriva Ungariei, în legătură cu regulile de achiziții publice în ceea ce privește uh, o centrală nucleară. În Slovacia există o problemă cu originea produselor alimentare. Belgia, directiva privind permisul unic. Ajungem la migrație și afaceri interne. De fapt, Belgia, Ciprul, reformarea Eurodac, Uh, la mobilitate. Polonia în legătură cu trans, uh, matricularea vehiculelor electrice, apoi probleme legate de permisul de conducere și turism, Estonia, Portugalia și Slovenia, Polonia apoi în legătură cu uh, taxarea electronică, apoi în legătură cu Uniunea Fiscală, Germania pentru uh, impozitul pe um, patrimoniul moștenit, um, Spania pentru investiții ale întreprinderilor și țările de jos în legătură cu un uh, acord de evitare a dublei impuneri cu autoritățile japoneze. Mă întreb dacă nu cumva toate comisiile ar trebui să citească acest buletin în fiecare uh, lună, să fie adăugat pe lista de decizii importante ca să fie la curent uh, Parlamentul. Și dacă nu vreți, uh, sunt dispusă eu să citesc această listă în două minute, înainte de voturile importante, ca să știm ce se întâmplă. Deci să ne gândim. Comisia are cuvântul. Mai întâi aș vrea să spun că lista pe care o aveți este comunicatul de presă al deciziilor Comisiei și nu vizează numai uh, piața internă unică, așa cum ați văzut. Dar dacă tot mai aveți două minute la dispoziție, v-aș citi eu unele dintre punctele pe care statele membre le-au notific- pentru care s-a notificat legislație și unde am eliminat obstacole înainte de adoptarea legislației. Ne-am uitat la ultimii cinci ani și sectoarele unde am constatat că există activitate legislativă mai intensă din partea statelor membre sunt eficiența energetică a clădirilor, legislația rutieră, protecția la foc, alimentele și băuturile, telecomunicații, echipamente radio, ambalaje, deșeuri, deșeuri biodegradabile. Deci vedeți că pe piața internă avem anumite elemente care vin în această antecameră, e foarte transparent procesul, transmitem în toate uh, limbile informațiile în termenul acesta de trei luni și statele membre chiar pot face uh, schimb de uh, informații, de păreri pentru a se anunța unele pe altele, de exemplu că pentru unele companii ar avea probleme dacă ar vrea să fie active în alt stat membru pentru că această legislație ar pune obstacole. Deci, uh, Uh, un stat membru, de exemplu, poate să vadă că există 15 acte legislative diferite în legătură cu băuturile energizante. De exemplu, de ce să avem 15 acte? Uh, deci e un instrument prea puțin cunoscut, dar care poate fi foarte util. Parlamentelor naționale nu le place, pentru că, iată, au o propunere la dispoziție și trebuie, li se impune acest termen de așteptare de trei luni. Dar dacă le explicați cât de mult cât de util poate fi pentru cetățeni și pentru întreprinderi să respecte aceste reguli, atunci se vor elimina barierele pentru toată lumea. Well, I understand, I understand there's two reports going through this part. Da, E vorba de două rapoarte de proprie inițiativă, una cu strategia pe piața internă și cealaltă legată de eliminarea barierelor non-tarifare. Domnul Dalton este raportor, dar bineînțeles că în ce privește obstacolele netarifare, exact asta dorim și noi și bineînțeles că în cadrul semestrului european uh, Chiar dacă e vorba de un ciclu anual, aș încuraja pe cei doi raportori menționați să vadă în ce măsură se poate pune mai mult accent pe acest aspect. Și apoi, ați spus că uneori statele membre uh, își fac propriile reguli și împiedică propriile companii să exporte. Iată cum poți privi și din alt unghi viața unică, nu e vorba că nu, nu, nu, nu îi lași pe alții să vină în țara ta, ci îți blochezi propriile companii, le, le împiedici să crească, să se extindă. Deci asta am putea să ne folosim de acest gen de abordare pentru a avea o legislație mai nuanțată pe viitor. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații deosebit de utile și eu am citit lista de încălcări, dar uh, poate că doreați să ne spuneți uh, unde s-au luat măsuri pentru a se pune capăt acestor încălcări. Și asta ar fi fost util. Vă mulțumesc. The next item on the agenda is an update. Acum discutăm despre trialogul în ceea ce privește societatea informațională și avem un uh, raport în acest sens, însă raportorul nu este prezent. Uh, vorbesc eu, după doi ani și jumătate am reușit la un acord politic, să ajungem la un acord politic luni seară. Uh, și vreau să mulțumesc din inimă lui Andreas, dar și echipei sale, mai cu seamă lui Astrid, care au lucrat din greu, dar și lui Birgit de la secretariatul IMCO și echipei de raportat din umbră și lui Nicholas, care au discutat până seara târziu și au fost extrem de implicați. Pe scurt, ce s-a întâmplat? Legislația aceasta acoperă o serie de domenii. În primul rând, operatorii serviciilor um, sensibile, infrastructuri critice, transport, bănci, securitate cibernetică, amenințări și așa mai departe. S-a pus la punct o procedură comună uh, cu parametrii transversali și un mecanism de consultare între statele membre în cazurile transfrontaliere înainte ca acest operator să fie identificat. În ceea ce privește furnizorii de servicii digitale, Parlamentul, Comisia noastră și ITRE inițial nu doreau ca acești furnizori să intre în această directivă. Erau îngrijorați de faptul că ar fi prea multe rapoarte în 28 de țări diferite și ne-am dorit în schimb o abordare maximă și un accent pe soarta IMM-urilor. O cerință apoi de auditare ex post, astfel încât companiile ele însele să-și precizeze cerințele de securitate și să-și facă o analiză ex post ca atare ca să ne conformăm cu ideea că, da, la nivel de companie, acolo există uh, răspunderea respectivă și avem și o procedură de notificare în acest sens. um, cloud computing, motoarele de căutare și platformele sociale intră în domeniul de aplicare al directivei, printre altele. Însă, bineînțeles că trebuie să înțelegem uh, care este relația dintre furnizorii de servicii și operatori și se cere o cooperare mai bună între statele membre cu echipele respective și ENISA să coordoneze mai bine aceste eforturi. În sfârșit, acest acord uh, va fi adoptat și la Consiliu Oficial după ce trece pe la juriștii lingviști, apoi va urma o perioadă de transpunere de 31 de luni și 6 luni pentru identificarea acelor numite infrastructuri critice. Multe felicitări și au implicați și Nicola Uh, vreau să spun ceva. Domnul Dante acum. Doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc lui Andreas, care nu este aici, dar ca să se consemneze asta la procesul uh, verbal, să-l felicit pentru munca pe care a depus-o în ultima vreme în acest trilog și președinția luxemburgheză și Comisia și-au adus contribuția. Rezultatul astfel este unul semnificativ în ce privește siguranța rețelelor. Este vorba de o tematică de actualitate mai mult ca oricând. Nu am obținut tot ceea ce ne doream, însă totuși am obținut ceva în sensul că se dorește o cooperare foarte strânsă și o sinergie între măsurile luate de statele membre un uh, parcurs care să permită cetățenilor, statelor, instituțiilor să știe cum stau în acest domeniu al siguranței rețelelor. Mulțumesc tuturor, tuturor raportorilor, tuturor celor care au urmărit acest dosar care a durat foarte mult ca și să încerc. Eu am venit uh, în iulie aici, uh, am urmărit, uh, adică am preluat dosarul în iulie și uh, a durat mai mult de un an să se treacă prin toate etapele. Nu a fost simplu, dar cred că am ajuns la liman. Vă mulțumesc foarte mult! completely agree. It was very da, da, aveți dreptate. Foarte complicat, mai multe președinții care s-au perindat și până la urmă toată lumea și-a adus contribuția într-un fel sau altul și Acum, infrastructurile noastre critice sperăm că vor fi mai sigure în toată Europa. Următorul punct de pe ordinea de zi <clears throat> se referă la o prezentare a studiului reducerea barierelor și costurilor și așa mai departe pe piața unică. Raportorul este la o comisie, altă comisie la vot. Ar fi bine ca el să vină aici. Aș dori să prezentăm acest studiu, dar între timp facem o foarte mică pauză.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 Three, two, one, we're going to start. Începem. Iată, e vorba de o prezentare a unui studiu referitor <clears throat> la reducerea costurilor și barierelor sau obstacolelor pentru firme pe piața unică E vorba, bineînțeles, de barierele netarifare pe piața unică. Ne-am avut un raport uh, al domnului Dalton, iar doamna St. John's și doamna Goda de la London School of Economics au făcut propriul raport pe care ne-l prezintă acum. Vreți să începeți știu că raportorul a trebuit să meargă la vot în altă parte și voturile se vor prelungi astăzi, se pare. Însă avem oameni care sunt prezenți în sală, care doresc să asculte prezentarea și oricum prezentarea pe internet uh, decalată e disponibilă și după încheierea ședinței. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, e vorba de un rezumat a unui studiu destul de complex în legătură cu care ar fi costurile și obstacolele prezente pe piața unică și modul în care se leagă aceste aspecte de politicile europene și despre ce se poate face în viitor. O să încep cu informații de fundal, de context, în legătură cu aceste costuri și obstacole sau bariere, apoi care ar fi acestea, cum sunt ele măsurate, apoi cum inițiativele actuale încearcă să contracareze aceste probleme, care ar fi prioritățile și apoi cum ar putea fi ele reduse în viitor. <clears throat> Obiectivul uh, politic principal este acela de a reduce barierele în calea integrării pieței și a minimiza costurile inutile pentru firme care sunt foarte importante pentru firmele europene. Pentru că dacă se reduc aceste bariere și costuri, crește bunăstarea generală, crește inovarea, creativitatea se stimulează mecanismele concurențiale, dar să știți că nu e vorba de ceva pro-firme, nu vrem neapărat să ne găsim de partea firmelor, ci dorim ca firmele, întreprinderile să poată să beneficieze de un mediu concurențial sănătos. Din punctul de vedere al firmelor, acestea zic tot timpul că aceste obstacole și bariere sunt tot atâtea costuri unele sunt considerate insurmontabile. Dacă o firmă își deschide o filială în altă țară, este foarte clar că costul de înscriere, de începere activității poate să fie extrem de mare, ca și, dar și barierele care sunt puse în cale acestor intrări pe piață, tot costuri reprezintă. Apoi există bariere care sunt create de profilul pieței, de caracteristicile pieței și apoi obstacole sau bariere reprezentate de reglementare sau de măsuri politice. Ce înseamnă aceste bariere pe piață? E vorba de eșecuri ale pieței, apoi uh, preferințe ale consumatorilor, probleme de diferențe de limbă, de obiceiuri, apoi uh, puterea pieței, și asta poate să fie problematică, și apoi reglementările care încearcă să depășească aceste obstacole. De obicei, cam asta își doresc regulamentele, regulile și totuși situația este ambiguă pentru că unele dintre aceste bariere nu sunt decât uh, expresia diferențelor reale între preferințe și așa mai departe, între diversele piețe, dar nu trebuie ca aceste bariere să reprezinte costuri suplimentare și să ducă la eșecul piețelor. Și atunci, atunci când prioritățile nu sunt clare, când consecințele nu sunt suficient de clare și când nu există sinergie cu alte politici, atunci aceste reglementări sunt un eșec, sunt contraproductive și reglementarea inteligentă, smart regulation, încearcă să depășească aceste probleme. Apoi puteți să vizualizați aici, pe această planșă, uh, care este sau cât este de ambivalent uh, caracterul acestor costuri numite tranzacționale. Costurile și obstacolele nu trebuie luate separat. Trebuie ca politicile să se adreseze simultan ambelor elemente, pentru că firmele sunt interesate simultan de aceste aspecte. Și apoi, de fapt, e vorba de un efect uh, economic uh, global. Toți actorii de pe piață, toți uh, contribuabilii, toți cetățenii și consumatorii sunt afectați într-un fel sau altul de acest lucru. În contextul reglementării inteligente, avem o analiză cost beneficii și bineînțeles că beneficiile trebuie să depășească costurile și strategic vorbind trebuie să înțelegem unde beneficiile sunt mai mari decât costurile, acolo trebuie să se tragă linie și să se stabilească priorități. Puteți să vedeți că anumite priorități ne ajută să vedem într-adevăr beneficiile unei reglementări sau alta al dar asta nu coincide neapărat cu uh, activitățile reale și planificate. Deci există diferențe între acestea. Apoi, în ce privește costurile pentru firme, costul de afaceri, există o abordare de jos în sus, și avem un model standard care a fost folosit, am măsurat uh, aceste costuri în diversele domenii și am remarcat că diferențele sunt destul de mari, costuri destul de mari în sectoare foarte reglementate, cum ar fi servicii financiare, agricultură, farmaceutice, dar nu putem cumva să înțelegem din aceste statistici dacă barierele care există sunt necesare sau nu, uh, dacă ele pot fi uh, justificate, abolite, etc. Dar vedeți că la, pe a doua coloană am arătat care ar fi potențialul de reducere a acestora și este destul de mare. Dar reducerea aceasta ar fi obținută numai dacă anumite măsuri în acel domeniu chiar ar da roade. Tot așa, am avut un studiu numit uh, cele 10 legi europene cele mai greu uh, de suportat uh, sau mai împovărătoare pentru IMM-uri. Și vedeți aici pe acest tabel cam care ar fi acestea, cum sunt ele de costisitoare, care domenii sunt cele mai costisitoare. Este clar că IMM-urile au uh, anumite uh, problematici de înfruntat care poate sunt diferite de cele ale marilor, ale marilor companii în aceste domenii extrem de reglementate. Este clar că nu neapărat obstacolele sunt aici cele mai îngrijorătoare, ci ar trebui să vedem în ce măsură anumite costuri chiar trebuie să dispară. Poate este o abordare mai radicală, dar necesară. Costurile, ce știm despre ele, știm că ele pot să scadă și în comparațiile internaționale, în cele mai bune practici, am observat și s-a văzut că diferențele între țări sunt mari. Unele țări se prezintă foarte bine Vedeți aici un business index, un index al afacerilor cu anumite țări și este foarte clar că procesele administrative și așa mai departe, aici se pot face multe, dar până unde se pot reduce, a, se pot reduce aceste poveri administrative? Se pune întrebarea. Un alt mod de a vedea costurile și barierele acestea sunt legate de acel model uh, în lipsa Europei, non-Europe cost. Și se face o diferență între ce, ce s-ar obține în piața unică și ce s-ar obține dacă n-ar exista piața unică. Este foarte clar că e important aici să se facă o prioritizare a acțiunilor pe domenii, piața unică digitală, Ehm, are un potențial de 100, 415 miliarde pe an. Ehm, la achiziții publice tot așa vorbim de sume foarte mari și bineînțeles că aici potențialul este deosebit de mare atunci când vorbim despre efectele pieței unice și mai ales de acoperirea lacunelor. Vă rog, următorul. Atunci, um, <clears throat> Se întâmplă multe lucruri uh, în acest domeniu, nu e nimic nou sub soare. Uh, domeniile prioritare au fost deja identificate, înțelese și instituțiile europene deja lucrează în acest sens. Între legătura dintre uh, aceste activități și efectele și așa mai departe nu este clară, nu sunt clar definite. Și vedeți foarte bine pe acest tabel cum stau lucrurile și mai ales cum evoluează aceste lucruri în timp. În ce privește procesul legislativ, știm bine că el este unul îndelungat și se petrece mult timp înainte chiar de a ajunge într-o într primă lectură și apoi un foarte, mult, un foarte mult timp se petrece și în faza de transpunere și așa mai departe. Iar uh, piața are propriul său orizont temporal. Uitați-vă că, de exemplu, pentru ca o, o măsură legislativă să aibă impact asupra pieței, e nevoie de, în medie, 3,6 ani. An example of this is the... Un bun exemplu aici este piața unică uh, digitală, strategia pentru piața unică digitală. Uh, modelul uh, Cost of Non-Europe ne arată că acest raport, de fapt, care a studiat acest model a fost publicat anul trecut și de atunci costurile s-au ridicat la 277 de uh, miliarde de euro foaia de parcurs pentru um, finalizarea pieței uh, internet digitale și uh, actualizarea apoi a pieței unice uh, este uh, destul de vagă în ceea ce privește, sunt destul de vagi în ceea ce privește calendarul. Trebuie să subliniem faptul că strategia pentru piața unică digitală nu este una foarte nouă, este Uh, face parte din agenda digitală pentru Europa care a fost propusă în 2010. Între timp s-au întâmplat foarte multe lucruri și toate aceste întâmplări generează costuri tot timpul. Un alt exemplu bun, reforma vămilor. Aici povara administrativă este de 87 de miliarde. Procesul este îndelungat codul vămilor, codul modernizat al vămilor și acum um, codul uh, Uniunii Vamale vor, uh, deveni, vor intra în vigoare în 1 mai uh, anul viitor, în vreme ce infrastructura IT trebuie să fie implementată până în 31 decembrie 2020 o posibilă implementare ar fi în 2017 a a um, infrastructurii tehnice și planurile care există astăzi au uh, produs costuri de uh, a, 260 de miliarde de euro. Un alt exemplu este reforma TVA. Aici povestea este aceeași. Acțiunile politice durează de câțiva ani deja cifrele se tot adună și rămânem fără timp. Trebuie să vedem uh, ce tipar există pentru uh, a putea uh, vedea mai bine, pentru a putea analiza mai bine evenimentele. Dar, după cum am spus, rămânem fără timp și costurile se adună. După cum vedem, principalele politici legate de piața unică ne fac să ne dăm seama că există într-adevăr beneficii, însă în multe cazuri există foarte multe lacune și foarte multe întârzieri, având în vedere costul foarte mare al uh, neexistenței Uniunii, uh, modelului neexistenței Uniunii în acest uh, domeniu, ei bine, costurile, după cum vedeți, sunt extrem de mari. Putem trece mai departe peste această planșă pentru că nu vom intra în detaliile acestea. Putem să spunem în concluzie că de la acțiune la impact drumul este foarte lung, transpunerea deocamdată este um, mică, nivelul de punere în aplicare nu este monitorizat în asemenea. Dacă legislația trece, atunci apar probleme suplimentare. Uh, adică diferențele de punere în aplicare între statele membre sunt la fel de dăunătoare ca și barierele în calea pieței unice. Încă un exemplu, o problemă pe care am analizat-o în studiu în detaliu, strategia pentru piața unică digitală. Dacă ne uităm la documentele aferente publicate, și dacă analizăm calendarele din aceste documente, uh, mai ales în termen de costuri, uh, și costul non-Europe ar fi cam 200 de miliarde pe an, firește, da, există propuneri legislative, acțiuni legislative, dar există foarte multă terminologie ambiguă care tot reapare în aceste documente și nu știm cât va dura până se va rezolva această problemă și cât vor mai exista aceste lacune. Dacă luăm lucrurile în serios, atunci uh, dacă nu luăm lucrurile în serios, atunci costurile întârzierilor uh, se vor acumula. De aici, conchidem că o evaluare de impact cuantificată este esențială pentru stabilirea priorităților. Dar aceste evaluări trebuie să fie însoțite de un calendar realist și transparent. Este foarte greu să urmărim costurile pe modelul non-Europe, pentru că implement, asta, uh, estimările și uh, întârzierile sunt uh, foarte diferite de la un stat la altul. De asemenea, există o nevoie de evaluare ex post pentru a verifica în continuu, în continuu dacă se iau măsuri în domeniul adecvat, dacă prioritățile sunt stabilite acolo unde trebuie. Dacă țineți minte graficul pe care vi l-am arătat mai devreme, s-ar putea să existe lacune de politici sau s-ar putea să existe o um, um, nealocare corect, o alocare incorrectă. Costurile întârzierilor sunt foarte mari și este foarte important să se scurteze ciclul de viață al unei politici. reduceri suplimentare ale obstacolelor și costurilor. Da, trebuie să ne concentrăm pe domeniile prioritare. Aici este nevoie de eficientizare a timpului și eforturilor decidenților. Trebuie să înțelegem mai bine unde trebuie să luăm măsuri. Obstacolele de piață sunt, în calea pieței sunt importante, dar trebuie înțelese mai bine și obstacolele de reglementare sunt uh, adesea ținta politicilor și există o listă de măsuri posibile. Lista aceasta nu este a noastră, nu ne aparține. Este doar o listă de măsuri care fac obiectul unui consens E vorba despre măsuri uh, necesare care ar putea fi luate în servicii, în achiziții publice, în, uh, pentru IMM-uri și dreptul uh, vânzărilor. Un alt element important re, care este recurent este rolul TIC. Este vorba despre coordonare și analiza rețelelor. Um, rolul TIC este unul dublu, eficientizează procesul de politică, creând informațiile de care este nevoie pentru a stabili priorități și a aloca resurse. De asemenea, se reduc și costurile în mod direct prin eficientizarea administrării. Există câteva instrumente de e-guvernare disponibile. Considerăm că e nevoie să se folosească mai bine instrumentele actuale și să se dezvolte mai bine astfel încât ele să stimuleze uh, scurtarea ciclului uh, de politică. Și astfel putem obține și informații mai bune cu privire la felul în care funcționează o politică și la obstacolele în calea funcționării ei. Avem și câteva recomandări referitoare la analizarea datelor. Aceste platforme Enterprise Europe Network și celelalte creează o cantitate enormă de informații, dar se pare că acestea nu sunt integrate și nu există o analiză sistematică a acestora. Ni s-a cerut să vedem care este rolul procesului de consultare și considerăm că aceste consultări trebuie să fie făcute cât mai rapid și informațiile venite de pe urma lor trebuie să fie analizate. Dar acest lucru nu este foarte vizibil în momentul de față. Aici procesul trebuie făcut mai transparent și mai vizibil că ar trebui să existe obligația de a avea o trasabilitate cu privire la lanțul politicilor din momentul propunerii până la studierea impactului. Mai există câteva chestiuni de ordin practic în ceea ce privește consultările. Aici există foarte mult loc de îmbunătățiri. Este nevoie de informații din partea cetățenilor și IMM-urilor Analiza informațiilor colectate este un pas extrem de important și aici um, chiar lucrurile chiar se pot face mai bine. Impactul direct al TIC este unul de reducere de costuri, după cum am spus. Am analizat situația Estoniei și Uh, există și alte țări în care situația este destul de avansată în Europa, dar Estonia e un exemplu bun cu privire la folosirea tehnologiilor informației. Apoi, există și câteva complicații pe care le-am descoperit. Inițiativele naționale au potențialul de a crea noi obstacole. Astfel, dacă tu ai o infrastructură foarte avansată într-o anumită, anumită țară, ă, asta e bine pentru companiile din țara respectivă, dar ar putea să fie un obstacol în care integrării pe piață, pentru că se îngreunează coordonarea la nivel european și interoperabilitatea. Așadar, noi am recomanda să ne, să ne concentrăm pe costul uh, întârzierilor, pentru că acest aspect nu a primit atenția pe care o merită. Costurile sunt într-adevăr foarte mari, deci am recomandat să se dea o mai mare vizibilitate costurilor acestor întârzieri. Costul modelului Non-Europe Uh, justifică prin el însuși acțiunile, dar costurile întârzierilor arată mai bine cât de repede trebuie să, uh, să fie luate măsurile. Odată ce o măsură a fost hotărâtă, aceasta trebuie să fie pusă în aplicare cât de repede, pentru că altfel costurile cresc. Aceste măsuri includ un, impact, un studiu de impact și un calendar realist pentru punerea în aplicare. În plus, trebuie să existe și un proces de stabilire a priorităților, lucru care va aduce beneficii foarte mari pentru economia europeană. A doua recomandare se referă la e-guvernare și folosirea TIC. Aceste instrumente au un rol crucial și în ceea ce privește contribuția la performanța politicilor și la alinierea ă, politicilor și reducerea costurilor, pe de altă parte. Există un potențial foarte mare de reducere a costurilor și în unele cazuri costurile administrative necesare ar putea fi chiar zero pentru a reduce ciclul de viață al unei politici. Cred că e bine să fim curajoși. După cum am văzut, Estonia, dacă cer, în Estonia, dacă ceri un uh, împrumut, tu ca student, um, formularul uh, de, de cerere se poate uh, completa automat, informațiile din partea autorităților există deja, sunt încărcate în sistem. De asemenea, putem avea o încărcare automată a datelor fiscale pentru declarațiile fiscale, lucru care ar putea să ajute IMM-urile. Iată două domenii importante care ar trebui să fie luate de model pentru decidenți, pentru că au un potențial foarte important de a uh, despovăra IMM-urile. Doamna președinte, există cumva întrebări? Ana te rog. Um, first of all, I would like to thank... Le mulțumesc întâi de toate experților. E un studiu foarte interesant și în același timp uh, este unul care ne confruntă cu realitatea. Voi continua acum în limba mea, în olandeză. Cred că ceea ce s-a spus aici de mai multe ori uh, e că durata procedurii uh, e foarte importantă pentru costuri. Duce la proceduri foarte costisitoare. S-a vorbit de 800 de miliarde pe an costuri legate de comerțul electronic. Este o cifră foarte mare și uh, de aceea și în această comisie uh, noi ne ocupăm și de piața digitală unică și spunem uneori uh, și spunem adesea că trebuie să avem o bună asumare a răspunderii. Așadar, uh, deja ar trebui ca și noi, cei care redactăm politici, să tragem învățăminte și cred că aici, în Parlament, trebuie să spunem acest lucru. Dacă procedura din Parlament uh, durează mai mult decât ar fi cazul, cred că cifrele pe care le-am ascultat uh, sunt foarte grăitoare. Uh, am auzit și despre acordul interinstituțional încheiat între cele trei instituții ieri sau alaltă ieri în legătură cu o mai bună legiferare și Nu sunt chiar așa de optimistă că se merge pe calea ce bună, așa cum ni s-a și arătat aici. Oricum, e foarte important să avem o procedură de consultare și e foarte important să avem în vedere și un prag redus. Oricum, acordul interinstituțional nu mi se pare foarte inovator și am fi dorit mai degrabă să se vorbească de o consultare electronică, dar nu s-a ales această cale. Deci eu nu sunt foarte încrezătoare în acest acord. Dar acum important este să tragem învățăminte din acest studiu și aș spune că trebuie să avem proceduri mai rapide, dar procedurile noastre sunt deja destul de lente. Uh, și ceva mai concret, două întrebări concrete, de fapt, în legătură cu o mai bună legiferare. O întrebare adresată celor care au redactat această prezentare. Dacă avem un obiectiv explicit în legătură cu administrarea, um, să avem o reducere a costurilor cu 25% sau a birocrației cu 25%. Ar fi util sau nu? Și dacă se vorbește de TVA și așa mai departe, uneori e dificil să uh, ajungem la un grad de armonizare, mai ales în comerțul electronic. Există multe contraargumente pentru armonizarea TVA-ului, dar cu siguranță e nevoie de coordonare dacă vei avea un domeniu atât de însemnat cum e comerțul electronic, care e și transfrontalier și mm, electronic. Deci mă întrebam dacă nu am putea avea ghișee unice care să ne dea informații și care să fie foarte utile pentru uh, utilizatori, consumatori. Domnul Danti. Eu... Foarte pe scurt, aș face două observații. În primul rând, de câte ori sunt prezentate aceste studii, tot timpul se vorbește despre o creștere a costurilor pentru firme în Europa. Nu știu dacă Există un impact uh, psihologic aici. Uh, iarăși ne ducem la triloguri și ne dăm seama că nu suntem noi singurii legiuitorii în Europa și atunci ar trebui ca aceste studii să se adreseze și statelor membre, ca și guvernele noastre să înțeleagă că aceste costuri nu depind numai de Parlament, dar și de Consiliu și așa mai departe. Apoi, se vorbește puțin despre o tematică, spunea de colega mea, și anume, dacă nu vorbim despre problema armonizării fiscale, mi s-ar părea firesc, pentru că în Europa avem atâtea țări care fac un anumit dumping fiscal, dacă îmi permiteți expresia, e bine, asta creează probleme, pentru că multe țări vor avea tendințe de a ridica obstacole în calea Uniunii Europene pentru că să nu permită intrarea pe piața națională a unor actori care sunt prea competitivi deoarece uh, uh, se bucură de o fiscalitate deosebit de scăzută în țările lor. Și atunci, dacă dorim mai multă Europa, mai multă piață unică, desăvârșită, finalizată, atunci mi se pare foarte greu să ignorăm cu desăvârșire problemele noastre fiscale. Mulțumesc! Krista. <coughs> Krista. Mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă. Cred că, până la urmă, n-am aflat chiar așa de multe lucruri noi. Sunt lucruri pe care ni le tot spune lumea de câțiva ani încoace, dar cred că nu există o soluție simplă și rapidă. Dacă trebuie să fim cu toții de acord, uh, va dura mult. Pentru că noi suntem de acord, dar poate comisia mai face modificări și apoi trebuie să fim iar de acord. Deci durează mult de la luarea, de la inițierea unei decizii până când ea produce efecte. Deci pur și simplu avem nevoie de programe mai realistice și așa mai departe. Ah, sunt de acord, se trage de timp, dar uh, se întârzie, dar e greu de văzut ce putem face de fapt. Putem să ne implicăm, dar e destul de complicat. Suntem jumătate de miliard de cetățeni în Uniunea Europeană, în 28 de state membre, cu peste 700 de aleși în Parlamentul European. Trebuie cu toții să ne punem de acord și toată asta, toată acest proces presupune timp. Deci trebuie, bineînțeles, să ne străduim tot timpul să, să acționăm mai bine, să procedăm mai bine, dar mi se pare că e chiar greu să facem totul foarte repede, mai ales când e vorba de legiferare. Dar a fost și un element mai nou în prezentare, exemplul Islandei. Uh, Acolo există un grad de guvernare electronică foarte bun. Um, era vorba de Estonia, îmi cer scuze. Uh, cum se poate întâmpla acest lucru în Estonia? Poate că acolo sunt prezente foarte multe companii care de fapt nu sunt estone, deci poate că există reguli bune și eficiente, dar poate că există și alți factori care explică acest lucru. Uh, și poate că ar trebui spus că statele uh, ar putea să se sprijine reciproc uh, și să se ajute și expante și expost și apoi ar trebui să facem ceva cât mai concret, așa cum s-a spus și, de, uh, și în această dimineață. Adică întârzierile în procesul legislativ să facem ceva cu ele și în principal aceste întârzieri se înregistrează la nivelul Consiliului. Acolo se tot întârzie. Și poate că aici ar fi de găsit o soluție, să găsim cumva o manieră de a grăbi puțin Consiliul ca să se adopte legislație mai rapid în Europa. Crista, tocmai ai arătat o prezentare foarte interesantă a Comisiei în legătură cu încălcarea legislației uh, comunitare în piața internă și după aceea s-a discutat de faptul că trebuie să avem o legislație bună încă de la început, deci e posibil ca membrii Consiliului să implementeze. Și ni s-a spus nu trebuie legiferat repede, ci corect, bine. Deci, uh, iată, o altă contribuție la acest proces de reflexie despre calitatea legislației. Deci e important nu doar să ne mișcăm repede, ci și uh, bine. că uh, mulțumesc, doamna președinte. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Este un domeniu foarte complicat și discutăm despre aceste probleme de multă vreme. E absolut important să se facă întotdeauna uh, pașii cei buni care să fie în beneficiul tuturor. Strategia digitală și strategia pentru piața internă ar trebui să meargă pe același drum, mână în mână. Salut aceste analize și aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea foarte bună. Mi-a plăcut faptul că s-a pus accentul corect pe problemă dar au fost menționate și alte probleme și ca și colegul Danti, um, care s-a referit la armonizarea fiscală, uh, De fapt, eu nu cred că aceasta ar fi soluția. Nu armonizarea fiscală ne-ar rezolva toate problemele. De fapt, ne pripim dacă spunem, haideți să avem armonizare fiscală. Ar trebui mai întâi să rezolvăm problemele și apoi să încercăm încercăm să mergem mai departe. Mi se pare că privim prea departe în viitor. Există probleme și trebuie să-i ajutăm pe cei uh, afectați. Am, ni s-au prezentat și metode, ni s-a spus cum putem ajuta pe cei uh, care se confruntă cu aceste probleme, cu declarațiile fiscale, cu completarea declarațiilor fiscale. Uh, de impozit, uh, cum putem automatiza completarea formularelor și în cazurile transfrontaliere și există tot felul de alte privințe în care am putea obține succese mici. Cred că trebuie să avem un program realist și termene realiste. E bine și dacă abordăm problemele în fiecare sector în parte, să analizăm fiecare sector, să vedem care sunt uh, problemele specifice și să vedem ce măsuri se impun. În prezentare ni s-a arătat cum am putea elimina anumite obstacole care sunt specifice anumitor sectoare, poate. De asemenea, ni s-a spus că orice cost pe care trebuie să-l suportăm pentru întârzieri și uh, nelăturarea barierelor e de asemenea important. Și m-aș referi și la abordările sectoriale și la importanța lor. Să luăm exemplul industriei farmaceutice. E vorba de o industrie care are nevoie de resurse foarte mari, însă armonizarea ar fi ușor de făcut. Există o concentrare foarte mare în această industrie și putem să ne folosim de acest lucru. Există uh, cerințe stricte în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, deci companiile farmaceutice se confruntă cu condiții stricte. Bineînțeles că sunt și protejate, au brevete protejate, dar nu le putem proteja suficient astfel încât să li se asigure profitul din investițiile lor. Și de aceea e important ca strategia să includă și un cer- certificat suplimentar pentru brevete care să prelungească cumva durata protecției. Și de asemenea am menționat că toate măsurile trebuie să fie armonizate, coordonate și că trebuie să urmărim un obiectiv comun cu termene clare și cu program clar. Numai așa vom putea să avem succes și trebuie evitate, bineînțeles, întârzierile pentru a crea condiții favorabile statelor membre, după părerea mea. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare, în legătură cu care am și eu câteva observații, spune doamna președinte. E foarte util să avem o privire din afară foarte detaliată, dar ca economist și matematician mă îngrijorează cumva prezumțiile de la care ați plecat. Dacă ne uităm la uh, costurile din studiul Non-Europe, care e foarte bun, care ne arată cât ne costă lipsa de acțiune, uh, se pleacă de la prezumția că măsurile pe care le-am luat ar fi liniate la eventualele beneficii care au fost reliefate în respectivul studiu. Și nu putem pleca de la prezumția că toate măsurile pe care le luăm chiar au acele beneficii, acele rezultate pozitive. Ați dat exemplu uh, TVA, măsuri privind TVA, ceea ce știm noi din experiența anului trecut e că această abordare cu ghișeul unic, în momentul în care a fost pusă în aplicare, a făcut ca multe micro-întreprinderi să nu mai aibă tranzacții transfrontaliere. Deci a fost un impact negativ asupra micro-întreprinderilor. Și un alt exemplu, deja menționat, cred. Cel mai mare potențial pentru piața digitală e în comerțul electronic, în deblocarea acestuia. Și știm că pentru a face acest lucru trebuie să creăm încrederea consumatorilor în achizițiile online. Însă ieri Comisia a venit cu o propunere nouă referitoare la bunurile tangibile care propune reguli diferite pentru achiziția de bunuri concrete online față de achiziția în magazin. Organizațiile consumatorilor arată că acest lucru creează confuzii foarte multe și nu încurajează încrederea uh, consumatorilor în comerțul electronic am închis în ultimul an discuțiile despre pachetul despre, pentru telecomunicații și sper că acest lucru va ajuta pe mulți cetățeni care călătoresc și vor să aibă acces la tot felul de conținuturi electronice și acum uh, ne apropiem și de finalizarea discuțiilor despre siguranța pe internet dar mă îngrijorează faptul că regulamentul privind protecția datelor care va veni săptămâna viitoare și care e esențial uh, și care a fost discutat în spatele ușilor închise în cea mai mare parte, noi neștiind exact despre ce e vorba. Dacă acel regulament nu va fi bun, va exista un impact însemnat asupra uh, întreprinderilor, mai ales asupra celor mici și uh, medii deci trebuie să ne asigurăm că vom avea o legislație care va permite cu adevărat deblocarea acelui potențial și să nu plecăm de la premiza că dacă dăm o lege, imediat vom avea beneficiul economic, pentru că și între momentul redactării unui impact, unei analize de impact și momentul uh, adoptării legislației se pot schimba multe. Deci asta ca să vă dau doar exemple și mi se pare de asemenea foarte interesant și ce spuneați despre economia făcută în Estonia. Pentru că se vede cum o țară a făcut economii foarte mari și și-a încurajat economia și uneori uh, făcând schimb de bune practici uh, arătat că și soluțiile nelegislative pot fi foarte bune. Deci sunt foarte importante și soluțiile nelegislative pe lângă o legislație bună. Doriți să reveniți? Nu, mulțumim. Sau, da, va interveni comisia. Cred că e foarte bine că se iau măsuri și există un cost uh, al modelului non-Europe, dar nu știi exact cum se vor traduce măsurile pe care le iei în rezultate concrete. E adevărat. Calculele noastre sunt doar uh, cu titlul de exemplu, ilustrative. Am încercat să vedem parcurgând anumite strategii, care ar fi măsurile de luat și de acolo am dedus costurile. Deci, ar trebui spus că dacă toate măsurile din domeniul de politică vor fi corelate astfel încât să se reducă costul non-Europe, atunci acela e costul întârziere, dar cred că alinierea măsurilor la priorități e ceva ce trebuie făcut într-o etapă de început. Pentru reglementare inteligentă trebuie avut în vedere că fiecare măsură trebuie să vină cu o imagine clară a beneficiilor eventuale și a gradului în care măsura va acoperi acel cost al non-Europe. Mulțumesc, a fost foarte util. Acum o să las să pretizeze, prezideze domnul Dante <laughs> pentru ultima parte a ședinței și urez celor pe care nu îi voi mai vedea sărbători fericite. One more comment from the LSE comment, yeah. Mai avem o observație din partea LSI. Mulțumesc. Un, cineva dintre membrii a pus o întrebare legată de Estonia. Despre exemplul bun dat de Estonia, doamna președinte și dumneavoastră ați menționat cazul Estoniei, cred că observația se refera la statele membre care iau măsuri de sine stătător, independent de alte state membre, ceea ce ar putea pune probleme pentru alte state membre. Și mă uitam la economiile făcute în Estonia, ca să vă dau exemple. Și aș face și o observație referitoare la interacțiunea dintre statele membre. Un exemplu în Estonia e cel al registrului electronic al companiilor, al întreprinderilor. Registrul Comerțului Electronic uh, care presupune că toate obligațiile de înregistrare uh, sunt uh, îndeplinite online. S-a ajuns la etapa în care înregistrarea se face cam în 20 de minute, ceea ce e foarte puțin, foarte rapid. Acum 2 ani deja avea un record mondial pentru înregistrare la vremea respectivă, însă ce a făcut guvernul din Estonia e că a deschis acest proces de înregistrare și întreprinderilor din alte state membre. Așadar, pentru întreprinderi din alte state membre, pentru societăți comerciale din alte state membre, acest proces de înregistrare e de asemenea rapid și înțeleg că există acorduri bilaterale cu mai multe state membre, astfel încât întreprinderile și societățile estoniene să se înregistreze de asemenea rapid în celelalte state membre. Iată, deci, exemple pentru felul în care anumite probleme transfrontaliere pot fi rezolvate. E într-adevăr important să nu ajungi în situația în care un stat membru sau un grup de stat membre încep să ia măsuri Uh, gen e-government, care sunt bune pentru ele, benefice pentru ele, dar uh, nefaste pentru alte state membre. Mulțumesc, din păcate trebuie să plec pentru că mă întâlnesc cu ministrul pentru mediul de afaceri din Estonia, spune doamna președinte. Bine, abbiamo l'ultimo punto. Ultimul punct de pe ordinea de zi urmează. Vreau, bineînțeles, să mulțumesc autorilor studiilor. Ehm, acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. O întrebare din partea colegului Corao pe o temă foarte importantă. I-aș da cuvântul imediat pentru explicații, pentru alte detalii în legătură cu această întrebare scrisă. Și apoi dăm cuvântul ehm, Comisie, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Danti. De mai puțin de 10 ani în Italia, Italia nu are curajul de a înfrunta problema concesiunilor în zonele balneare. E vorba de un sector strategic pentru țara noastră și nu se pot face investiții în siguranță și în cunoștință de cauză, din cauza problemelor uh, de incertitudine juridice. Așteptăm, bineînțeles, verdictul Curții de Justiție, însă ne dorim soluții care să garanteze o rezultare sustenabilă a sectorului și a țării noastre. Iată de ce cerem într-o întrebare scrisă Comisiei care este abordarea Comisiei față de Italia în comparație cu Spania, Portugalia, când vine vorba de durata limitată a concesiunilor. Pentru că aceste țări eh, se bucură de o perioadă de concesionare mult mai mare decât cei șapte ani care sunt acordați Italiei. Avem articolul 12, eh, paragraful 2 din directiva Bolkenstein. Și atunci, care este cadrul pentru cea mai bună aplicare a acestui articol 12 3 din directiva Bolkestein, care vorbește despre controlul patrimoniului cultural și uh, social și uh, combinarea acesta cu obiectivele uh, economice. Deci, uh, aceasta este întrebarea noastră pentru comisie. Mulțumesc foarte mult, domnule Corao. Uh, e foarte clar, e foarte la obiect. Aș da imediat cuvântul comisiei, dar nu știu cine reprezintă astăzi comisia pentru a ne da un răspuns. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mă scuzați pentru că încă nu am trimis uh, un răspuns oficial către un membru al Parlamentului European, nu un răspuns oficial, deci cunoaștem regulile și vom face ce trebuie să facem. Pe fond, discutăm despre terenuri publice, adică plăji în Italia, pentru care firmele primesc o autorizație pentru a putea să le folosească în scopuri comerciale aceste terenuri. Discutăm permanent cu autoritățile italiene. Evaluăm de asemenea situația în celelalte state membre, nu numai în Italia. Nu vreau să mă antepronunț cât privește răspunsul final al Comisiei, însă problema principală aici ar fi ce va hotărâ Curtea de Justiție. Acesteia i s-a cerut să răspundă la două întrebări. Articolul 12 din Directiva Servicii se aplică în speță și dacă este aplicabil, atunci autorizațiile reînnoi, se pot reînnoi uh, automat în lumina articolului 12 din această directivă. Deci, vă spuneam, așteptăm uh, verdictul uh, sau hotărârea Curții de Justiție de la Luxemburg. Care sunt cauzele? C258 Asta este întrebarea preliminară trimisă de instanța italiană către Curtea de Justiție. Audierea a avut loc pe... va avea loc Mă scuzați, a avut loc pe 7 decembrie, s-au pus multe întrebări și la sfârșitul februarie avocatul general va formula uh, hotărârea pe care o așteptăm și noi cu nerăbdare, însă vreau să vă spun că întrebarea care a fost trimisă a făcut obiectul și altor uh, întrebări scrise pe care noi le-am primit și să nu vă așteptați ca uh, Comisia să aibă o poziție radical diferită. Însă vă spuneam, noi trebuie să așteptăm să vedem ce va spune Curtea de Justiție ca să vedem cum continuăm. Bineînțeles că între timp uh, suntem în dialog permanent cu autoritățile din Italia. Vă mulțumesc! Foarte bine! Nu știu dacă cineva dorește să intervină în legătură cu reacția comisiei. Dacă nu, i-aș da cuvântul înapoi domnului Corao și, dacă îmi permiteți, vreau și eu să spun ceva după el. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu, bineînțeles că nu sunt mulțumit de răspunsul de la comisie, e clar de ce, pentru că, da, trebuie să așteptăm hotărârea curții uh, de justiție. Pe de altă parte, Comisia Executivă are un rol destul de clar, în sensul că trebuie să răspundă la întrebările care îi sunt adresate. Și iată cum uh, Parlamentul uh, exercită și pe această cale uh, o activitate de control parlamentar. Și atunci, știm bine că nu e prima dată când se întâmplă așa ceva, Vedem asta la Comisia IMCO, dar se întâmplă și la alte comisii de specialitate și cred că ar trebui cumva să modificăm mecanismele care uh, permit Comisia astăzi să aibă atitudinea pe care o are pentru că cred că are resurse umane slavă Domnului și nu este acceptabil să aibă o astfel de atitudine față de Parlamentul nostru. Mulțumesc foarte mult, domnule Corau. Și eu sunt uh, ca și tine foarte nemulțumiți de calitatea răspunsurilor și vreau să vă spun că în Italia problema asta este foarte, foarte delicată. Uh, este foarte clar că uh, Italiei s-au părășat multe de către Europa în ultima vreme, însă nu este acceptabil ca Italia să fie discriminată în aplicarea acestei directive față de alte țări. Aceste derogări uh, să, fie, uh, să nu fie acordată altor țări care au mers cu derogări până la 30, 40, 50 de ani și Italia să nu poată să beneficieze de aceste derogări pentru că este foarte clar că uh, și după 5 ani batem pasul pe loc. Problema este, da, deosebit de complexă, dar vreau să vă spun că tematica este încă și mai complexă în țara mea, are corolar administrativ și bineînțeles că asta afectează foarte multe lucruri, dar în, în final aș mai spune ceva pe altă tematică. Trebuie să facem, bineînțeles, uh, licitații publice, dar nici să nu cădem în păcatul unor sisteme uh, de tip uh, protecționist pe care le-am văzut în alte țări și unde anumite firme au primit garanția că vor funcționa Uh, <clears throat> uh, zeci de ani. Toscana a făcut o, o licitație de proiecte pentru transportul local uh, și firma care a câștigat este cea care în Franța gestionează uh, și a gestionat timp de 40 de ani toate transporturile în Ile-de-France, uh, deci în zona uh, pariziană și iată că această firmă care oricum a câștigat uh, tot această licitație în Franța își permite să vină foarte frumos și în Italia și să participe și să câștige piața. Eu vreau să avem piață, dar vreau să avem reguli pentru toată lumea, reguli echitabile cu derogările care se impun și care trebuie să fie echilibrate și justificate pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Eu cred că, domnule Corao, nu am epuizat subiectul, vom mai reveni la el și mulțumesc foarte mult pentru această inițiativă și pentru pentru această prezentare, dacă nu mai sunt alte întrebări, alte intervenții. Sper că putem să terminăm această ședință săptămâna viitoare la Strasburg și următoarea ședință IMCO pe 14 ianuarie. După vacanța de Crăciun veți primi, bineînțeles, toate datele în acest sens. Dacă nu vă mai văd, Crăciun fericit!